So, good afternoon, dear colleagues. Bună ziua, doamnelor și domnilor. Putem să începem ședința Comisiei. Pentru ocupare, adoptăm în primul rând uh, ordinea de zi cu anumite modificări cerute. Comunicările președinției vor avea loc după votare, iar patru dimensiunea socială, amendamentele respective. Acest subiect va fi discutat după votare, iar punctul 12, evaluarea amendamentelor pentru participarea angajaților și așa mai departe, va fi un subiect discutat după punctul 6. Punctul 21, delegația la Londra, raportul respectiv va fi discutat după punctul 12, dacă ne permite timpul. Vom începe votarea la ora 4 și un sfert în loc de 4 fix după masă. Dacă nu aveți alte obiecții, putem să adoptăm ordinea de zi cu modificările pe care vi le-am spus. Așadar, în dosarul de astăzi puteți să găsiți, ați putut găsi procesul verbal al uh, întâlnirii din septembrie. Putem să îl considerăm Aprobat, dacă nu sunt obiecții. Apoi, trecem acum la punctul 5 de pe ordinea de zi, măsurile de facilitare a exercitării drepturilor conferite lucrătorilor în contextul liberei circulații a lucrătorilor. Colega Edith Bauer este raportor. Este o dezbatere a amendamentelor de compromis pe marginea deci, uh, acestor amendamente. Comisia CULT a hotărât să nu aibă aviz. Pe fond, noi suntem responsabili s-au propus mai multe, sute, 100 și ceva de amendamente și câteva de compromis. Dau cuvântul doamnei raportor imediat. Mulțumesc că această directivă se concentrează pe lupta împotriva discriminării pe baza cetățeniei sau naționalității. Directiva respectivă este menită a consolida acțiunile preconizate în regulament. Asta este important deoarece există niște limite foarte clare ale domeniului de aplicare ale acestei directive și vreau să vă spun că, cum nu avem mult timp la dispoziție, vreau să vă spun, vă ziceam, că există niște elemente pe care le-am tot discutat. Trei puncte vreau să subliniez. Uh, sistemele de asigurări sociale. În primul rând, această directivă care urmează regulamentului exclude o suprapunere cu regulamentul 883 în ceea ce privește sistemele de asigurări sociale. Aici e vorba numai de acele avantaje numite sociale pe anumite categorii și nu e vorba de toate asigurile sociale. Cât ce privește rezidenții, ce m-a aflat până acum? Deseori, mai ales în ce privește lucrătorii transfrontalieri sau care lucrează la granița statelor membre, există posibilitatea de a evita discriminarea bazată pe naționalitate, făcându-se apel la discriminarea cumva bazată pe rezidență, locul de rezidență. De data asta ne-am concentrat pe locul de reședință, știind că Consiliul își dorește aceste lucruri de asemenea. Uneori s-ar putea să găsiți anumite formulări mai ciudate care provin uh, din sisteme juridice diferite unele de celelalte. În anumite țări avem niște căi de atac și de recurs când vine vorba de consimțământ. Toată lumea are dreptul de a fi reprezentat dacă nu există consimțământ, pe când în țări cum ar fi Danemarca există acțiuni <clears throat> colective, în interesul colectiv, care sunt destul de des uh, invocate. Deci, de multe ori folosim sintagma as appropriate with respect to national system. Totdeauna se pune accentul că se va citi directiva în funcție de sistemul național respectiv. De aceea subliniez acest aspect. În sfârșit, vreau să mulțumesc tuturor raportorilor din umbră care au lucrat din greu pentru a ajunge la aceste amendamente de compromis. Și vreau de asemenea să mulțumesc uh, secretariatului care a fost de mare, mare ajutor și profit de această ocazie ca să mulțumesc și comisiei ai cărei reprezentanți ne-au stat la dispoziție pentru orice fel de explicații, de lămuriri atunci când am avut nevoie de acestea, când ne-am confruntat cu anumite probleme care necesitau lămuriri. În sfârșit, vă mulțumesc tuturor pentru spiritul de cooperare. Thank you, Mr. Christensen. Mulțumesc, domnul Christiansen urmează. Mulțumesc foarte mult. Îi mulțumesc în primul rând doamnei Bauer, doamnei raportor, așadar. pentru că dă dovadă de un spirit de cooperare de-a lungul întregului proces. Am acoperit, uh, să zicem așa, o suprafață mare într-un timp scurt și de ce important să se dea dovadă de spirit de cooperare? Vreau să subliniez uh, câteva aspecte și câteva realizări, practic. În primul rând, trebuie spus că este vorba de o directivă în interesul angajaților, pentru mobilitatea angajaților, pentru drepturile respective. E vorba, deci, de un tratament egal al acestor angajați, indiferent unde doresc ei să lucreze în Uniunea Europeană. Și atunci, asta este unul și apoi uh, este important și din perspectiva partenerilor sociali. Când vine vorba de amendamentele de compromis, uh, de exemplu compromisul D, se vorbește acolo despre lucrătorii noștri transfrontalieri trebuie să sublinieze că această directivă ia în calcul regulile existente și normele existente în materie de liberă circulație. Nu trebuie deci să se umble la aceste drepturi. Nu trebuie să se creeze entități și agenții suplimentare în statele membre. Asta nu poate decât să sporească confuzia în rândul lucrătorilor din uh, alte țări. Partenerii sociali trebuie să aibă ocazia să poată să încheie acorduri colective pentru salarii și condiții de muncă decente. Și atunci asta contribuie la acel tratament egal al lucrătorilor. Este important ca aceștia să poată să aibă, de exemplu, fișe de salariu cât se poate de lizibile, de ușor de înțeles. Dar sunt și amendamente pe care nu le pot susține, amendamente de compromis care vin uh, din partea doamnei Bauer și cu sprijinul PP-ului. E vorba de un amendament amendamentul HT, e vorba de acel regim voluntar nu cred că ar fi bine să începem să vorbim despre un adevărat regim paralel aici. Un al 29-lea, pe lângă cele 28. Nu cred că ar fi posibil să se facă asta. Nu, nu trebuie să avem, deci, un regim paralel suplimentar față de cele deja existente în statele noastre membre. Deci, v-aș îndemna să fim prudenți când vorbim despre aceste lucruri, pentru că s-ar putea să dăm de bucluc. În orice caz, în ciuda acestor uh, mici uh, lacune, pot să vă spun că am cooperat foarte bine pe marginea acestui raport și vă mulțumesc. Mulțumesc, domnul Debac. Mulțumesc, doamnă președinte. Scurt, vreau să-i mulțumesc doamnei raportor pentru spiritul constructiv și cooperant de care a dat dovadă și astfel am ajuns la niște amendamente de compromis uh, bune și destul de rapid. Știm bine că există un proces clar de internaționalizare al multor firme, de la cele mai mici la cele mai mari, care își extind interesele pe plan internațional și, bineînțeles, că și uh, Eh, resursele lor umane urmează această cale, se internaționalizează, deci trebuie să garantăm drepturile. Eh, vorbim aici despre un raport eh, echilibrat pe care îl putem vota, cu excepția compromisului K, care pe noi ne preocupă foarte mult și nu cred că suntem singurii. Nu suntem singurii care nu preferăm acest compromis K. Eu cred că, în general, se poate ajunge la un acord larg. Este important ca Parlamentul să dea un mesaj clar firmelor, companiilor, dar și altor instituții europene, cum că ne găsim în avangarda acestor discuții și cred că asta se va reflecta și la vot mai târziu. Mulțumesc! Doamna Cornelisen, în primul rând vreau să-i mulțumesc uh, doamnei Bauer și celorlalți raportori din umbră. Această directivă nu rezolve anumite probleme fundamentale, structurale pe care le avem la nivelul uh, drepturilor lucrătorilor noștri. Unele drepturi, într-adevăr, vor fi mai bine respectate. Eu sper că uh, Uh, lucrătorii vor fi mai bine informați, vor putea să se plângă dacă suferă de discriminări și așa mai departe. Și, și de asemenea se pot orienta către o structură gen sindicat care să le apere drepturile. Și cred că în acest sens cu Iulu Pepelea cumva am reușit până la urmă să îl rezolvăm. Este important să subliniem că este vorba de un text inclusiv, toți lucrătorii, oriunde ar lucra, trebuie să beneficieze de aceleași drepturi. M-aș aș vorbi și despre Comisia Europeană care a făcut o treabă foarte bună pentru că a descurcat ițele unui text legislativ destul de complicat și de greu de descălcit. Mulțumesc. Domnul Mor de la Comisie, aș dori să-i dau cuvântul. Dacă este în sală. Da, mulțumesc, doamna președinte. Noi nu avem nimic de adăugat. Uh, da, de bună seamă, propunerea asta de directivă este foarte importantă pentru că asta va ușura exercitarea drepturilor lucrătorilor și familiilor lor care lucrează și circulă în Uniunea Europeană, deci nu putem decât să ne bucurăm de înalta ținută a dezbaterii de aici, din această comisie și, în general, din Parlamentul European. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum Dau cuvântul uh, doamnei raportor din nou. Mulțumesc, nu am mare lucru de adăugat. Încă o dată aș mulțumi colegilor care au venit cu modificări și amendamente, mulțumiri celor din umbră care ne-au ajutat să ajungem la compromisuri și mulțumesc și experților noștri care au lucrat din greu împreună cu noi. Mulțumesc! Bun, astăzi vom vota acest raport. Putem să continuăm cu următorul punct. Negocierile cu Consiliul privind Fondul de Ajustare la Globalizare GDF. Doamna Harkin este raportor însă v-aș spune din capul locului despre care este situația. La ultimul uh, dialog informal trilateral din septembrie s-a ajuns la un acord temporar și apoi uh, pe 11 noiembrie se va aproba pachetul și apoi noi vom vota. Acest acord temporar include următoarele. Fondul va fi declanșat în, ca, în caz de Uh, pentru a acoperi costurile concedierilor cauzate de globalizare sau în caz de criză economică. Beneficiarii pot fi din rândul uh, oricăror tipuri de contracte fixe, determinate și temporare, dar nu mai mult de 10 persoane. 35% din aceste costuri vor fi acoperite din pachet Autoritățile bugetare vor avea o lună în loc de șase săptămâni pentru a lua o decizie ce privește mobilizarea fondului în fiecare caz în parte. Doamna Harkin nu este disponibilă și mi-a cerut să spun câte ceva pe acest subiect. În primul rând, vreau să mă scuz pentru faptul că nu pot fi prezentă la întâlnirea uh, comisiei noastre. Această după masă trebuie să mă întorc uh, la mine acasă. Vreau să mulțumesc comisiei că a continuat această linie bugetară. Mulțumesc uh, celor păzărilor din umbră și întregilor și colegilor pentru că ne-au susținut de-a lungul acestui proces și la trialog. Cred că modificările pe care le-am adus în negocieri au reușit să modifice impactul acestui fond, valoarea sa adăugată. Cea mai mare, cea mai importantă schimbare față de origine, propunerea Comisiei se referă partea de training pentru cei de mai puțin 30 de ani pentru regiunile NAT 2, finanțată dintr-o anumită inițiativă adică inițiativa pentru tineri, pentru ocuparea tinerilor. Inițial, Comisia își dorea această includere, însă noi am negociat pentru a rămâne pe nivelul geografic intact, pentru a avea o legătură clară între salarierile care au loc undeva și finanțarea lor în același teritoriu geografic. S-a hotărât să ajungem la 60% în loc de 50% finanțare. E vorba de cofinanțare în funcție de statele care accesează și fonduri de coeziune, dar noi ne-am dorit să rămânem la cei 35%. Pentru noi este o linie roșie, deoarece Doream să dăm o valoare adăugată clară europeană acestui instrument și în acest sens am negociat o scădere cu 15% a acestor alocații față de ce se propusese. De asemenea, am uh, introdus un calendar uh, bine definit pentru depunerea acestor proiecte și nu ceva lăsat așa vag cum a cerut Consiliul. De asemenea, ce privește tipul de contracte, am inclus și pe cei temporari și cei cu durată determinată și pe persoanele autoangajate, asigurându-ne că toate tipurile de lucrători sunt cuprinse. Consiliul și-a dorit să avem uh, ca de la 1 până la 10 persoane să fie acoperite de schemă într-o companie. Noi am dorit să fie mai mult decât atât și apoi S-a cerut și acoperirea uh, celor din domeniul agricol, însă având în vedere incertitudinile și criza economică și nu uh, am uh, obținut câștig de cauză. Vă rog, doriți să comentați? Doamna Bauer și apoi doamna Cornelisen. Ce... Uh. Mulțumesc foarte mult! Eu aș dori să îmi exprim recunoștința față de doamna Harkin și de asemenea față de doamna Beres, pentru că uh, am uh, constatat că aceste negocieri au fost unele dintre cele mai grele pe care le-am uh, văzut. Foarte des situația a fost pe muchie. Fie așa, fie deloc. Întrebarea care s-a pus a fost, de fapt, chiar existența acestui fond. Ce ați spus uh, dumneavoastră și anume șomajul în rândul tinerilor și găsirea unei soluții la această problemă, nu a fost uh, discutată, de fapt, în cadrul acestei directive și apoi a fost impus, impusă această condiție, practic, de către Consiliu. S-a cerut acest lucru pentru a se elimina minoritatea de blocaj. Deci a fost una dintre cele mai grele negocieri. Eu uh, nu sunt uh, foarte mulțumită de rezultat, pentru că noi uh, pregătisem mai bine acest fond, de fapt, însă asta e, asta înseamnă un compromis și uneori situația a fost chiar foarte, foarte grea. A fost extrem de grea să găsim un compromis cu Consiliul. Deci doresc să repet că toți cei implicați în aceste negocieri au uh, dat tot ce au avut mai bun pentru a se găsi un compromis și pentru ca acest compromis să fie cel mai bun posibil. Deci a fost într-adevăr foarte greu. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Darden. Mulțumesc, doamna președinte. Câteva cuvinte ca să mă alătur și eu celor spuse până acum. Doresc să subliniez cât de important a fost munca doamnei Harkin la această negociere și să vă spun că mă bucură foarte mult găsirea acestui acord. De la bun început am știut că va fi greu pentru că punctul de pornire era potențiala respingere a acestui fond. Așadar, s-au obținut foarte multe beneficii care și sunt menționate în documentul din partea doamnei Harkin pe care l-ați citit. Deci doream și eu să uh, o felicit. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Cornelisen. Mulțumesc! Doream să spun că și eu sunt într totul de acord cu doamna Bauer și cu domnul Darden. A fost într-adevăr o negociere extrem de grea, am făcut tot ce am putut și a fost surprinzător că brusc am reușit să să introducem pe agricultori și apoi să avem și să ne trezim că mai e nevoie și de tineri. Ceea ce e cam bizar, însă până la urmă ca să rezolvăm acest fond, trebuiau introduși și tinerii. Sper că banii vor fi folosiți eh, corect în toate statele membre. Într-adevăr, situația este mai bună față de fondul actual. Sper că procedura să fie mai rapidă, fondul să fie mai bine folosit și mai eh, bine țintit. Să sperăm că votul va fi pozitiv. Mulțumesc foarte mult! Da, vă mulțumesc tuturor pentru comentarii și vă mulțumesc și în numele doamnei Harkin pentru cooperare. Haideți să trecem acum la punctul 12 de pe ordinea de zi. Este vorba de participarea financiară a angajaților la veniturile întreprinderilor Raportor este Phil Bennion și e vorba de prima discutare a celor 98 de amendamente. Așadar, dragă Phil, ai cuvântul. Right. Okay, yeah, I thought I was doing this after voting, but... Uh, ah, credeam că discutăm punctul acesta după vot, dar nu e nicio problemă nici așa. Mulțumesc. Aș dori și eu, în primul rând, să mulțumesc colegilor pentru amendamentele depuse la acest raport. Sunt destul de multe, majoritatea sunt pozitive, nu toate, dar majoritatea. M-am uitat pe ele și majoritatea corespund cu poziția mea generală și, de asemenea, sunt coerente și cu discuțiile pe care le-am avut cu colegii în pregătirea acestui raport. Am depus și eu mai multe amendamente pentru a clarifica niște puncte care au apărut în discuție după redactarea proiectului de raport. Am eliminat diferența între companiile mari cotate și IMM-uri și am încercat să explic că statutul uh, întreprinderii poate afecta modelul pe care acest, pentru care acestea optează. Am depus și două amendamente legate de cele mai bune practici și în acest domeniu sper eu ca prin amendamentele mele și prin amendamentele colegilor să reușim să realizăm niște compromisuri foarte bune în majoritatea domeniilor. S-ar putea să mai fie un punct sau două mai dificile, dar în general cred că vom avea compromisuri foarte bune. În ceea ce privește Regimul 29, vă amintesc că noi aici am cerut doar un studiu de din partea comisiei. Este un studiu ca să vedem cât de fezabil ar fi acest regim și apoi cerem o evaluare de impact. Noi nu cerem să se implementeze regimul acum, ci pur și simplu dorim un studiu privind fezabilitatea. Deci, colegii care sunt îngrijorați sunt rugați să țină cont de faptul că noi nu cerem decât un studiu. Vreau să spun colegilor că am clarificat textul inițial, am explicat că legislația fiscală și a muncii nu va fi afectată prin introducerea acestui celul de-al 29-lea regim și de asemenea am spus că va fi necesar să se stabilească un îndrumar de bune practici unul din obiectivele acestui regim, al 29-lea, va fi ameliorarea accesului la informații și a transparenței. Eu cred că el poate coexista cu regimurile statelor membre și că poate fi valabil mai ales pentru întreprinderile cu activități transfrontaliere și sper sincer să ajungem la un compromis. Am înțeles de asemenea că unii colegi se tem că schemele IFP vor crea noi riscuri pentru lucrători eu doresc să introduc câteva garanții la compromisuri. Unele din garanțiile propuse sunt foarte bune, sigur că recunoaștem că uh, pot exista riscuri, însă este clar că uh, natura riscurilor trebuie să fie clară pentru toți cei vizați înainte de uh, asumarea de angajamente. Așadar, noi nu spunem că vom elimina riscurile cu totul, însă putem să ameliorăm uh, gradul de expunere. În orice caz, aș dori să păstrăm o uh, notă pozitivă pentru acest raport, ce corespunde cu beneficiile pe care le constatăm noi și care poate să îi ajute și pe angajați și pe angajator. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Regner! Mulțumesc, doamnă președinte. Eu mă număr printre cei care au depus multe amendamente și anume 35 și vreau să vă vorbesc despre ele. Vreau să vă spun în primul rând că uh, munca uh, împreună cu domnul Benian s-a desfășurat foarte bine și vreau să vă spun că aceste amendamente sunt motivate de faptul că pe mine mă preocupă două subiecte care sunt, după părerea mea, ca un fel de fir roșu. Și acestea apar în diverse puncte din text și eu doresc să le subliniez. În primul rând, este vorba de dreptul de a se exprima al lucrătorilor. Noi vorbim aici de participarea financiară a angajaților, deci este clar că cei care sunt implicați trebuie să aibă și un drept uh, de a se exprima, un drept de a fi informați și de a fi consultați. Deci, uh, angajații trebuie să aibă și un, uh, un vot, o, să aibă posibilitatea de a se exprima în legătură cu conducerea întreprinderii. Și deci, Este foarte important acest lucru și al doilea fir roșu, după părerea mea, se referă la riscurile pe care le poate antrena participarea financiară pentru angajați. Domnul Benyon s-a concentrat mai ales asupra șanselor pentru angajați, Sigur că uh, sunt importante, dar nu sunt singurul lucru important. Nu putem spune că angajații trebuie doar să stea să aștepte. Modelul de afaceri trebuie să fie dezvoltat cât mai creativ cu participarea lor. Și în orice caz vreau să subliniez faptul că există un risc aici și anume ca angajații să fie expuși la riscuri. În primul rând își pot pierde locul de muncă, sigur că se poate întâmpla, și al doilea risc este să piardă capitalul. Și deci, de aceea trebuie ca conducerea întreprinderii să fie făcută cu foarte mare precauție. Și ă, apoi ajung și la un punct ă, mai conflictual pe care l-a menționat și domnul Benion, și anume cel de-al 29-lea regim. Eu mă număr printre cei care au crezut de la început că E bine să ne ocupăm de acest subiect la nivel european și să vedem cum putem continua și așa mai departe. Însă este adevărat și faptul că ă, față de sistemele naționale trebuie să fim destul de rezervați aici. M-am uitat și la amendamentele depuse de la alți colegi, de alți colegi și am văzut că mulți dintre ei spun că trebuie să ne distanțăm de acest al 29-lea regim. Și eu cred că trebuie să fim destul de precauți în legătură cu acest uh, eventual al 29-lea regim și până când se va lua o decizie să rămânem precauți. Eu cred că întotdeauna e cel mai bine să cerem evaluări de impact, să cerem studii de la comisie atunci când lucrăm pe un subiect. Și este foarte bine să primim material de gândire și să uh, reușim să luminăm zonele pe care nu le cunoaștem foarte bine. De aceea eu cred că până când avem aceste studii e mai bine să fim rezervați. Nu a venit încă timpul pentru un al 29-lea regim, după părerea mea. Eu cred că trebuie mai întâi să strângem experiențe constructive și să facem tot ce putem pentru a afla cât mai multe despre nivelurile naționale. Mulțumesc! Mulțumesc, văd că nu s-a mai scris nimeni la cuvânt, așadar îi dau cuvântul reprezentantului Comisiei, Nu știu dacă e doamna Paciola sau domnul Erdogan. Cine dorește să intervină? Niciunul? Doamnă, vă rog. Comisia nu are nimic de comentat. Mulțumesc. Bien, alors je vous remercie. Donc on Foarte bine, mulțumesc. Deci vom discuta amendamentele de compromis Oba, nu, am uitat. Domnul raportor mai trebuie să ia cuvântul. Doriți să reveniți? Da, doamnă președinte, foarte pe scurt vreau să-i mulțumesc doamnei Regner pentru observațiile făcute. Doamna Regner a fost principalul meu interlocutor în uh, acest dosar și comentariile sale le-au reflectat cumva pe ale mele. Vom continua să discutăm și vom încerca să găsim niște compromisuri bune. Foarte bine. Mi se pare că e bine așa. Examinarea amendamentelor de compromis va avea loc în 25 noiembrie, iar votul în 5 decembrie. După aceea vom încerca să ajungem la plenară în ianuarie sau în februarie. Trecem acum la punctul 4 de pe ordinea de zi. Și anume trebuie să examinăm Propunerea de rezoluție ce am dorit noi să fie adoptată în noiembrie cu privire la dimensiunea socială a Uniunii Economice și Monetare ca urmare a unei întrebări orale ce va fi adresată Comisiei. Eu nu am fost prezent atunci când s-a votat această întrebare cu solicitare de răspuns oral. Îmi pare foarte rău că la comisia noastră nu s-a găsit un acord pentru a adresa o întrebare cu solicitare de răspuns oral și Consiliului. Pentru că acum miza în ceea ce privește această comunicare a comisiei este foarte importantă după trei consilii europene care au cerut o astfel de comunicare. Și deci ce dezbatem noi acum este în primul rând un subiect ce ține de agenda Consiliului. Mi se pare că e păcat că adresăm întrebarea comisiei. Bine, bine, dar de fapt nu acesta e mesajul nostru, pentru că noi doream să ne adresăm Consiliului, pentru că Consiliul va decide în legătură cu viitorul acestei chestiuni. Cu toate acestea, pe baza propunerii de rezoluție propusă, au fost depuse 124 de amendamente și ieri, împreună cu coordonatorii de la grupuri, am redactat 20 de amendamente de compromis și cred eu că uh, acestea vă vor permite să vă aliniați unei poziții pe această chestiune atât de importantă. Când analizez spiritul compromisurilor, constat că acestea țin cont de discuție așa cum a inițiat-o comisia și acestea trebuie să ne permită să progresăm pe această bază, inclusiv punând întrebări cu privire la modul de stabilire a indicatorilor de către comisie și cu privire la modul în care comisia va ține cont de acești indicatori pentru că uh, una e să ai indicatori, alta e să-i și folosești. Este vorba, de exemplu, de posibilitatea de a integra aici sărăcia în rândul copiilor sau situația persoanelor fără adăpost printre indicatori. Și în legătură cu aceste puncte am reușit să obținem un consens. Inclusiv în ceea ce privește redactarea acestor indicatori, lăsând la o parte chestiunea partenerilor sociali, se mai pune și problema rolului Parlamentului European. Acesta este un element foarte important de care trebuie să se țină cont. Nu doresc să intru în detaliu, sunt 20 de amendamente de compromis, dar doresc să mulțumesc din nou tuturor coordonatorilor de la grupuri și sper ca compromisul obținut aseară să poată fi susținut. Dincolo de acest compromis, mai sunt câteva din alineatele din versiunea inițială care au fost retrase. Vorbesc despre considerentul Q și despre alineatele 10, 9 mm, și 10. Deci, amendamentele care se refereau la aceste alineate vor fi caduce. Doamna Cornelis a cerut cuvântul, apoi Ceaba Ori și Alejandro Sercas. Doamna Cornelis. Thank you, Mrs. Chair. Mulțumesc, doamnă președinte era limpede că există diferențe mari între grupuri, dar și în interiorul uh, grupurilor și, sincer să fiu, am fost foarte dezamăgită uh, când uh, rezultatele s-au dovedit mult mai slabe decât se anticipase. Și mi se pare ciudat că în diverse raport, rapoarte am considerat că lucrurile merg bine, acum, iată, două grupuri uh, nu mai sprijin. acest punct de vedere. Deci s-ar părea că, da, am adunat niște date statistice legate de sărăcie, inegalitate, dar ele nu folosesc practic la nimic și nu prea pot să înțeleg cum puteți să îi apărați pe cetățeni de șomaj și de sărăcie. Poate că ar trebui să mai avem o dezbatere pentru că ar fi ridicol dacă și uh, Parlamentul abandonează această cale. domnul Ori faptul că există diferențe de opinii, Aceste divergențe provin din existența unui acord, pe de o parte, privitor la faptul că trebuie să avem o dimensiune socială a Uniunii monetare, dar în același timp există și un acord care nu permite să fie stabilite obligații pentru statele membre, pentru că acestea sunt domenii care țin de competența națională. Două chestiuni contradictorii în ochii șefilor de stat și de guvern și aceasta este și concluzia uh, Consiliului, deci trebuie să așteptăm altă dezbatere. Am uh, reușit să ajungem la unele compromisuri, majoritatea susținute de grupul nostru. Nu putem să susținem punctele F și E, F și L și mai există un punct 1 care ni se pare foarte important și Votul nostru final va depinde de asta. E vorba de amendamentul 109. Considerăm că nu are nicio șansă să stabilească un regim european pentru un moment, în un regim de indemnizație de șomaj. Deci acest amendament 109 nu poate fi susținute în niciun caz de grupul nostru. Mulțumesc, doamnă președinte. Andrew Sarcas. Mulțumesc, doamnă președinte. Vă mulțumesc. Eh, Înainte de a pătrunde în conținutul rezoluției, un comentariu privitor la o afacere pendinte. Să vedem dacă nu reușim să găsim o soluție discutând pe această temă cu Consiliul, pentru că este ridicol să nu putem avea un schimb de idei cu Consiliul dat fiind că uh, mare parte din aceste chestiuni vor fi uh, sprijinite de statele membre. Prin urmare, și dacă nu uh, mai avem timp în noiembrie, grupurile parlamentare ar trebui să ceară prezența Consiliului în dezbatere, aceasta e calea pe care trebuie să mergem. În privința propunerii de rezoluție, ieri am participat la redactarea compromisurilor și cum se întâmplă în situații complicate, complexe, pe dosare importante, se vede paharul pe jumătate plin sau pe jumătate gol, în funcție de perspectivă. Unele amendamente pe care le apreciam au decăzut, iar compromisul s-a redus. În fața criticilor pe care le-am adus, în legătură cu lipsa de echilibru între elementele economice și sociale. Partidul Popular European nu poate merge însă mai departe pe această cale, deci pentru noi paharul este pe jumătate plin. Parlamentul aplaudă micul pas înainte făcut de comisie și unele compromisuri aduc îmbunătățiri la tema sindicatelor. Acesta este un pas înainte. Deci am făcut un sacrificiu important, dar să sperăm că până la urmă să nu avem surprize neplăcute. Și sper că negocierile au fost înțelese ieri când a trebuit să discutăm de compromisul numărul 8 unde vorbim de adecvarea automată. Să sperăm că în plenară uh, Uh, comisia să se dovedească activă și că încet, încet Europa să își treacă pe agenda grija pentru cei care suferă mai mult efectele crizei și se zbat să-și găsească un loc de muncă și condiții de viață mai bune. Și eu aș dori să vă mulțumesc pentru buna cooperare, mai ales ieri seară, căutând să ajungem la un compromis, am avut un proiect de rezoluție care părea echilibrat, unii doreau chiar să meargă mai departe, pentru unii se mersese deja prea departe și cred că am găsit un echilibru bun. Așa cum s-a spus și ieri la reuniunea raportorilor din umbră, noi susținem esența compromisurilor, pe unele nu le putem susține, CFT și U, și voi spune că ieri am avut o dezbatere foarte uh, strictă asupra unor amendamente și amendamentele 108 și 124 sunt considerate inacceptabile de grupul nostru și credem că în condițiile acestei crize economice trebuie să vedem cum avansează indicatorii sociali și cred că statele membre trebuie să urmărească în ce fel se pot lua eh, măsuri pe termen scurt și pe termen lung. Eh, noi transmitem deci acest mesaj, ni se pare esențial și eh, sperăm să putem ajunge la redactarea unui acord ar fi un semn important uh, din partea Parlamentului, Comisiei și Consiliului și să sperăm că vom ajunge la o încheiere bună. Mulțumesc, drag uh, coleg, pentru contribuție. Uh, și ca să revină la punctul cel mai uh, controversat, sigur că sunt mai multe puncte controversate, în primul rând, ce vom face concret cu acești indicatori, dar cred că drumul pe care înaintăm nu e un drum ușor, însă uh, e mult de discutat. Uh, mai este un lucru asupra căruia am simțit o crispare, și uh, am uh, observat din vară acest lucru. E vorba de discuția uh, uh, pe baza căruia grupul liberal a redactat amendamentul 108 și aș profita ca să spun câteva cuvinte despre acest lucru. Cred că până în vară am putut progresa uh, în acest sens uh, și uh, apoi lucrurile au evoluat în alt fel și am ajuns în situația de astăzi. O indemnizație de șomaj minimă este o dezbatere lansată din rațiuni care pot fi identificate clar. Pe de o parte, noi în zona euro nu avem mecanisme de solidaritate. Și știu că uh, s-au făcut uh, pentru solidaritate uh, eforturi importante, s-a dat sprijin Greciei, Ciprului, Spaniei, Portugaliei și o parte din zona a putut rămâne intactă, însă prețul acestui efort de solidaritate nu trebuie subestimat și este motivul pentru care noi am propus lansarea unui proces de analiză a rezultatelor uh, ceea ce a făcut Troica în legătură cu aceste țări. Dar, dincolo de toate acestea, uh, lacunele în funcționarea Uniunii Economice și Monetare, pe care aceste crize le-a scos în evidență, nu s-au uh, micșorat Uh, datorită dispozitivului utilizat până acum, care rămâne, în primul rând, un mecanism de solidaritate între bănci, dar nu în termen de investiții în ansamblu teritoriului Uniunii Europene, uh, dar cu uh, soluțiile six-pack, two-packs, e vorba de um, inventarea unor proceduri de sancționare. Or, dacă zona euro trebuie să supraviețuiască și este în interesul tuturor celor 28 de state, ar trebui să fie create adevărate, veritabile mecanisme de solidaritate. Deci mutualizarea datoriei, o dezbatere care e în curs, alimentată însă de o analiză Uh, făcută și raportată, am avut și noi aici o audiere pe această temă, crearea unui mecanism care trage învățăminte din ceea ce s-a întâmplat după 2010 în zona euro, unde stabilizatorii automatici și-au pierdut uh, din pertinență. Până în 2009, toți ne spuneau uh, zona euro e mai bine echipată decât americanii să facă față crizei pentru că uh, dispuneți de acest sistem automat puternic. Dar ce observăm e că după 2010 strategiile de ieșire din criză și de consolidare bugetară au dus la distrugerea acestui sistem automat. Deci există un fel de quadratura a cercului de problemă imposibilă în care ne aflăm. Deci propunerea pe care o avem pe masă este una din opțiunile posibile, dar este una din opțiuni, dar nu soluția pe care o propunem într-un scenariu în care comisia ar trebui să-și facă treaba, adică să exploreze toate posibilitățile, să dea o carte verde pentru a lumina dezbaterea publică în loc să critice lor de poziție. Dacă cineva are uh, mai propuneri mai bune de făcut, sunt gata să le analizez. Până acum avem o, mai multe propuneri, aceasta este una dintre ele. Și în condițiile actuale, funcționarea zonei uh, euro Uh, nu este optimă, cum poate să vadă toată lumea, și că nu va fi suficient să consolidăm deficitele țărilor care se află în deficit pentru a ieși din acest dezechilibru macroeconomic. E nevoie de mai mult uh, pentru ca spațiul, zona euro să se refacă. Îmi cer scuze că am revenit asupra acestui punct, dar am înțeles că va fi un element uh, în negocierea acestei rezoluții și aș fi vrut să vă afirm susținerea mea pentru această propunere și regretul că nu putem să dăm niște semnale suplimentare în acest sens astăzi aici. Uh, compromisul îl accept, dar asta nu mă împiedică să spun ce gândesc. Da, da, am încheiat. Trecem la... Nu? Ă, ă, zice președinta, își cere scuze. Dacă doamna Cornelisen, este crucial să avem o rezoluție pentru o dezbatere în plenară, ă, atunci acest amendament atât de controversat, 109, poate că e cazul să renunțăm la el. La punctul 7 trecem la votul proiectului de rezoluție care ar trebui să fie prezentat în plenară ca urmare a dezbaterii asupra întrebării orale uh, pe care am discutat-o data trecută. Deci, la paragraful 1, la aliniatul 1, avem două compromisuri Uh, I, să vedem cine este pentru, împotrivă, abțineri, s-a adoptat. Compromisul H. Verificăm I. Deschid votul. Tout le monde a pu voter Toată lumea a votat. Foarte bine, votul s-a închis. 27 pentru, 17 împotrivă, 0 abțineri. Adoptat. Compromisul H, prezentat de patru grupuri. Cine este pentru? A... Pentru împotriva abțineri a... adoptat. Ceaba Ori, 53. Cine este pentru? Împotriva abțineri Respins. 54. Becker. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 55. Becker. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 56. Becker. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 57. Tot Becker. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. 57. Votul s-a deschis. Toată lumea a votat. Am închis votul. 29 pentru, 16 împotrivă. Se adoptă. Aliniatul 2, compromisul J. Prezentat de trei grupuri. Cine este pentru? Împotriva tineri. Se adoptă. Apoi votăm 58 al verzilor ca un complement la compromisul J. Cine este pentru? Deci 58. Cine este pentru? Împotrivă abțineri. Cred că se respinge. respinge. Verificăm. 58. S-a deschis votul. Toată lumea a votat. Votul s-a închis. 20 pentru 25 împotrivă, respins. Apoi amendamentul 63, Becker, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 64, al verzilor, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, respins. 65, Becker, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, vom verifica ce se întâmplă la 65. Nu, am supresiune. Eu un vot, un vot, nu, un la supresiune, ehm, amendement 65, le vote est clos. Am închis votul la 65, amendamentul 65, 22 pentru, 23 potrivă. Trebuia să verificăm. E respins. Mm, nu o să plângeți, domnule Becker, pentru că deja v-ați descurcat destul de bine până acum. Foarte bine. La niatul 3, 3 amendamente de ștergere. Cine este pentru împotriva ține, se respinge. Compromisul K. Cine este pentru împotriva, se adoptă. Apoi 72 cu amendament oral, acceptat de raportor. Cine este pentru 72 astfel modificat? pentru împotriva țineri. se adoptă. Mă scuzați, spune președinte, nu mă întorc în timp pentru că 69 și 70 compatibile cu K foarte bine. 69, deci ca adăugire. Sercas, pentru împotriva abțineri se respinge 70 al verzilor pentru împotriva abțineri respins. Ajungem la liniatul 5, 73 de ștergere. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, respins. L, compromisul L. Prezentat de două grupuri. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm. Verificăm amendamentul de compromis L. Am deschis votul. Toată lumea a votat. Votul s-a închis. 32 pentru, 13 împotriva, se adoptă. Apoi, uh, amendamentul 78 al versiilor pentru, împotriva, abțineri, respins. 79, tot al verzilor, cine este pentru, împotriva, Abțineri se adoptă aliniatul 6, amendamentul 80 de ștergere. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri respins. Compromisul M. Patru grupuri l-au prezentat. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Aliniatul 7, amendamentul de compromis N, prezentat de patru grupuri. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Apoi, amendamentul 87, Becker. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri se adoptă. Liniatul 8, compromisul O, prezentat de patru grupuri. Cine este pentru împotriva abțineri se adoptă. Alexandru Sercas, 88, ca adăugire. Cine este pentru împotriva abțineri? Respins. Liniatul 9 a fost retras. Așa că mergem atunci la amendamentul 96, Alejandro Fercas. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Cred că este respins, dar verificăm la 96. A, nu, stați, cred că este adoptat, dar tot o să verificăm. Am deschis votul la 96. Tout le monde a pu voter, le vote est clos. Toată lumea a votat. 37 pentru, 8 împotrivă. Nu știu ce a fost în capul meu, pentru că văd că se adoptă. 97. Zercați. Cine este pentru împotrivă? Abțineri? Respins. Clar. Acum, mergem la 10. Aliatul 10 a fost retras. Votăm atunci 11 amendamente de ștergere 102 și 103 în bloc. Cine este pentru? Împotrivă. Abține respinse. 104. Sercas. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 11 în versiunea inițială. Stați. Stați așa. Nu. Aliniatul 11 este adoptat în forma sa originală. Iar la 12, aliniatul 12, avem trei amendamente de ștergere 105 până la 107 în bloc. Cine este pentru împotrivă? Abțineri? Respinse. Votăm compromisul P, prezentat de PPE, Socialiști și Verzi. Nu, stați așa că verificăm. Și atunci deschidem votul. Le vote est clos. 23 pour. Votul s-a închis. 23 pentru, 21 împotrivă. Asta înseamnă că acest compromis cade, spre deosebire de ce am zis noi ieri, împreună cu verzii socialiștii și popularii, sunt surprinsă de acest rezultat și sunt surprinsă că nu am fost informată în ce privește schimbarea orientării din cadrul anumitor grupuri politice. Și asta înainte de vot. Non mais, si vous votez, écoutez, euh... Deci, dacă votați amendamentele de ștergere înainte de compromisul din același aliniat, nu mai puteți să mai votați acel compromis. E o regulă simplă de bază. Vă... Da, și eu sunt surprins, spune domnul Sercas. Acest uh, mod de a vota stârnește confuzie. Gru membrii din grupul meu s-au înșelat. Întâi să votăm compromisul și apoi amendamentele. Însă compromisul trebuie să fie mai tare decât amendamentele de ștergere. Cred că anumiți deputații nu își dau seama de asta. on peut répéter la votation sur le compromis. Putem să repetăm votul la compromis, spune doamna Bastos, pentru că cred că avem o greșeală care s-a strecurat pe lista de vot. Nu, nu, nu, I'm sorry, it's ok. But președinte, was. președinte, Presidente, Senhor Presidente, gostaríamos Doamna președintă, vă rog frumos să repetăm votul la compromisul P. Nu. Dacă este să repetăm votul, eu zic să facem de la 105 la 107. V-am spus că sunt amendamente de ștergere. Uh, domnește oarește confuzie în ce privește ordinea voturilor. Secretariatul îmi spune din nou că întotdeauna am votat amendamentele de ștergere înainte de amendamentele de compromis. Dacă majoritatea dintre dumneavoastră, mai cu seamă coordonatorul de la PPE, ne cere să votăm din nou amendamentele de la 105 la 107, pot să accept asta, însă trebuie ca coordonatorul de la PPE să-mi o ceară. Cel puțin asta. Domnul Ării. Mulțumesc, doamnă președinte. Îmi pare rău, nu pot să fac asta, chiar dacă compromisul pe m-a făcut să devin minoritar în cadrul propriului meu grup. Majoritatea a spus nu stabilizatorilor automați și nici cărții și cărții verzi, la fel, tot nu. Nu doresc asta în, în text iar cum 105 și 107, până la 107 vă abordează aceste aspecte și am văzut împreună, asta este situația. Asta e viața, asta e democrația. Mais euh, je vais peut-être vous relire le texte du compromis P. Poate ar trebui să citim din nou textul compromisului P pe care l-am făcut uh, ieri seară la grup, la întâlnirea cu grupurile. Dragă Ceaba Ori, despre asta e vorba la compromisul pe spune, regretă lipsa rolului și modalităților uh, pentru stabilizatori în cadrul comunicării comisiei și așa mai departe. Și cu asta basta. Deci, caracterul automat și Cartea Verde nu sunt abordate în acest compromis, amendament de compromis. Madame, Yo solicito a los otros coordinadores si se puede repetir el voto. Doamna președinte, aș cere ca împreună cu alți coordonatori să spunem să repetăm votul. Este absurd pentru că ieri ne-am pus de acord asupra unui compromis și astăzi uh, ne trezim cu liste diferite de vot. Mi se pare absurd asta. Deputații și-au dat seama că sunt niște erori. Și majoritatea dintre deputați, de fapt, cer să se voteze din nou, pentru că nu se votează ceea ce s-a convenit. Asta ca să fie toată lumea de acord și pentru ca majoritatea să fie ascultată. Nu este antidemocratic, este pro-democratic. Da, să știți că eu nu văd de ce de la 105 până la 107 eh, votul pe acestea practic eh, îngroapă compromisul pe votul acele, aceste amendamente de ștergere seamănă cu ce se întâmplă la compromisul P, dar nu sunt totuși identice. Cred că întâi votăm încă o dată 105 la 107 și apoi putem să spunem da compromisul P. A făcut o Uh, propunere, domnul Ceaba Ori, de procedură. Nu se opune nimeni în aceste condiții. Haideți să votăm încă o dată compromisul pe doamna Isaia. Da, eu sunt o persoană care a spus că uh, acest aliniat 12 ar trebui să fie șters. Este foarte ciudat că trebuie să votăm din nou, pentru că noi am câștigat la prima rundă, ca să zic așa. Ce, ca să zic așa. Asta este viața. Asta s-a întâmplat. Uneori rezultatul politic nu satisface pe toată lumea, dar e vorba aici de un vot politic, de un rezultat politic și cred că perdanții trebuie totuși să se încline și să accepte rezultatul votului. Bun, nu vreau să deschid acum o discuție. Am auzit și ce a propus Ceaba Ări, care spune că compromisul P, care nu are nicio legătură cu ce era inițial aliniatul 12, ne propune dânsul să votăm separat aliniatul 12 și separat compromisul P și votăm acum compromisul P separat. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum mergem la 109, care de fapt a fost retras. La aliniatul 13, amendamentul 110 al doamnei este un amendament de ștergere care ar putea să facă să devină caduc compromisul Q al celor patru grupuri. Cine este pentru 110? Împotrivă, abțineri, respins. Verificăm? Compromisul Q. Patru grupuri l-au prezentat cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Apoi, amendamentul 112, doamna Iașlovietska, plus amendament oral acceptat astfel modificat, uh, vreau să pun la vot uh, pentru împotriva abțineri se adoptă. 113 acum. Tot la aliniatul 13. Nu se corectează, doamnă președintă. Da, deci amendamentul 113 prezentat de verzi este compatibil cu O. Îl supun la vot pentru împotriva abțineri respins. Aliniatul 14, compromisul R prezentat de PPE, Socialiști, ALDE și Verzi pentru împotriva abțineri se adoptă. La o... 15, nu, doamna Cornelisen, am observat că după compromisul P avem o a doua parte a amendamentului care trebuie să fie votată ca o adăugire și este <laughs> exact uh, partea cu cartea verde și stabilizatorii, dar nu cred că am votat asta. Nu, nu am votat această adăugire. Nu, dar am zis că aliniatul 12 a fost șters și compromisul P este votat ca un de sine sădător, deci nu mai deschidem discuția. Cred că toată lumea este de acord, da, domnule Eri, foarte bine. La aliniatul 15 avem două amendamente de ștergere, 116 și 117, Esaia și de Bacher. Amendamente de ștergere care ar putea să facă să devină caduc compromisul S prezentat de cele patru grupuri. Cine este pentru aceste amendamente 116 și 117 împotriva abținerii respins? presupun, deci, la vot acest um, compromis S. Cine este pentru împotriva abțineri se adoptă. Apoi, amendamentul 119, prezentat de verzi, împotriva abțineri, verifică. Tout le monde a pu voter. Le vote est clos. 21. S'a votul. 21 pentru, 19 împotrivă, 4 abțineri, se adoptă. 120 de suprimare, care nu ne-ar permite să votăm amendamentul de compromis T. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Supun la vot compromisul T din partea a trei grupuri pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem acum la referiri. La șapte avem amendamentul oral pe care îl știți, se opune cineva, nu, atunci supun la vot la referirea 7 această modificare pentru împotriva abțineri se adoptă. După referirea 10, amendamentul 1 pentru împotriva abțineri se adoptă. După referirea 15, amendamentul 2 pentru Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 3. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Considerentul de compromisul A. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 6. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Haideți să verificăm. 6. Le vot est ouvert. S-a deschis votul. Toată lumea a votat, s-a închis votul. 20 pentru 25 împotrivă nu se adoptă. Amendamentul 7 de suprimare pentru împotrivă abțineri se respinge. Amendamentul 9 pentru Împotrivă abțineri. Se respinge. Amendamentul 8, Ceava Ori, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 10, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul B, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Considerentul I, amendamentul 13, pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm la 13. S-a deschis votul. Toată lumea a votat. S-a închis votul. 22 pentru, 22 împotrivă, se respinge. Amendamentul 14 pentru, împotrivă, văd că nu mai votați, pentru, Împotrivă. Verificăm, pentru că nu ridicați mâna. Să deschizi votul. Toată lumea a votat, s-a închis votul. 25 pentru, 20 împotrivă, 0 abțineri, se adoptă. Compromisul C pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 17 e caduc și trecem la 18. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Considerentul N19 pentru e un amendament de suprimare care ar elimina compromisul pentru împotrivă, abțineri, se respinge. Deci votăm compromisul D pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Considerentul O, trei amendamente identice de suprimare, 21, 22, 23, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Haideți să verificăm. S-a deschis votul. Tout le monde a pu voter, le vote est clos. Toată lumea a votat, s-a închis votul. 24 pentru, 20 împotrivă. Haideți să verificăm 24, 25, 26. Se adoptă. Amendamentul 27 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 28 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 29 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Supunem la vot acum considerentul R, compromisul E, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentele 35 și 36 sunt de suprimare pentru Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 37. A, verificăm 35 și 36. S-a deschis votul. Toată lumea a votat, s-a închis votul. 24 pentru, 21 împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 33 5, spune președinta. Dar este 37 pentru. Împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm. Toată lumea a votat. S-a închis votul. 24 pentru, 20 împotrivă, o abținere. Se adoptă. Considerentul U, trei amendamente de suprimare 38, 39, 40, care ar elimina amendamentul de compromis F. Pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul F este caduc. Haideți să verificăm. Madame Sariesaia veut sûr d'avoir Doamna Esaia vrea să fie sigură că a câștigat, deci haideți să verificăm 38, 39, 40. S-a deschis votul. Yes, but you don't listen to... Ok. Le, tout le monde a pu voter, le vote est clos. S-a închis votul. 24 la 21, într-adevăr, se adoptă. Trebuie să votăm... banul. 43 pentru împotrivă, abțineri se respinge, 44 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, compromisul G pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 47 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Două amendamente de suprimare pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Supun la vot întregul text prin vot electronic. S-a deschis votul. Tout le monde a pu voter? Toată lumea a votat. S-a închis votul. 33 pour. 33 pentru, 6 împotrivă și 6 abțineri. Mulțumesc și mă bazez pe susținerea dumneavoastră pentru această întrebare cu solicitarea de răspuns oral și uh, rezoluția aferentă. Sperăm să ajungă în plenară cât mai repede inversăm acum ordinea de zi și trecem la punctul 2 de la comunicări. Aba, mai avem voturi, spune președinta. Voturi? Pas Alo. tout. Alors. Alors, nous en venons. Trecem acum la încă niște voturi. Încă trei voturi. La punctul 8 votăm proiectul de aviz al colegei Moran Chartier privind alocarea financiară din Fondul Social European pentru anumite state membre. Ni s-au prezentat 9 amendamente și le votăm în bloc pentru, împotrivă, abțineri, se resping. Supun la vot întregul aviz, vot electronic. S-a deschis votul. Toată lumea a votat, s-a închis votul. 41 de voturi pentru, un vot împotrivă și 3 abțineri. Felicitări raportoarei! Iar acum acest aviz va trebui să și fie luat în calcul de domnul Ian Olbricht la raportul său de la Comisia Regii. Trecem la punctul 9 și votăm raportul colegei Edith Bauer privind măsurile de facilitare a exercitării drepturilor conferite lucrătorilor în contextul liberei circulație, circulații a lucrătorilor. Apoi, compromisul V, prezentat de patru grupuri. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. La articolul 2, compromisul W, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. După punctul B, amendamentul 13 al raportoarei pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Articolul 2, alineatul 1, două amendamente identice, 106 de la doamna Cornelison și alineatul 20 de la FAM, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Alineatul 1, punctul C, amendamentul 108, Cornelison pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Articolul 2, alineatul 1C, nou. Amendamentul 109 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Două amendamente identice, 21 de la FAM și 110 pentru, aba nu, mai întâi amendamentul 21. Pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 110 Cornelisen pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Apoi, avem două amendamente identice, 111 și FAM 22. Le votăm împreună pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Am, am învățat prost. Haideți să verificăm. 111 și 22 pentru... Haideți electronic să vedem. S-a deschis votul. Toată lumea a votat, s-a închis votul. 25 pentru, 20 împotrivă, este cât se poate de adoptat. 112 este caduc. Compatibil. Ba, nu e caduc, e compatibil, spune președinta. Deci îl votăm. 112 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Apoi, amendamentul 113 pentru, se respinge. 114 pentru împotriva abțineri se adoptă. Apoi, compromisul X pentru împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul Y pentru împotriva abțineri se adoptă. 117 pentru Împotrivă, abțineri, se adoptă. 118. Pentru. Împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul A. Pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Și apoi urmează compromisul C pentru, împotrivă abțineri, se adoptă. Compromisul Z pentru, împotrivă abțineri, se adoptă. Compromisul K pentru, Împotriva abțineri se adoptă. Compromisul T, tot la același articol. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Mai departe, urmează amendamentul 127 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. FAM 25 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 128 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. FAM 26 e caduc și apoi urmează Amendamentul o sută treizeci și cinci pentru împotrivă abțineri se respinge doi pentru împotrivă abțineri se respinge 133 pentru, împotriva abțineri se respinge. 134 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 136 e caduc și deci supunem la vot amendamentul 137. Pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 138 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Urmează apoi compromisul AA pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul BB pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 144 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 145 pentru, împotrivă, abțineri, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul C, C, pentru împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 151 pen, pentru împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul D, D, pentru împotriva abțineri se adoptă. Alineatul 31 de la FAM pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Verificăm FAM 31. S-a deschis votul, toată lumea a votat, s-a închis votul. 20 pentru, 20 împotrivă, 4 abțineri, se respinge, dar a meritat să verificăm.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 S-a adoptat amendamentul 17. Articolul 5, paragraful 2, punctul C, amendamentul 155. Se respinge. Amendamentul 156 pentru împotrivă abțineri se adoptă. După aliniatul 2, paragraful 3.2 de la Comisia FEM pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Articolul 5, aliniatul 3, avem două amendamente de compromis. Să vedem mai întâi compromisul EE, prezentat de patru grupuri. Se adoptă. Pun la vot compromisul N, prezentat tot de patru grupuri, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Ajungem, deci, după articolul 5 aliniatul 3 la compromisul FF prezentat de patru grupuri pentru, împotrivă, abțineri s-a adoptat. Avem două amendamente e, identice la articolul 6, unul la lui Marie Cornelisă și unul de la Comisia FAM. Cine e pentru? Împotrivă, abțineri, s-a adoptat. În articolul 6, liniatul 1, să verificăm titlul articolului 6. Deschid votul. Toată lumea a votat, se închide votul. 25 pentru, 19 împotrivă, o abținere se adoptă. Articolul 6, aliniatul 1, compromisul GG se adoptă. Ajungem acum la două amendamente identice. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. După aliniatul 1 avem amendamentul 174. S-a respins compromisul HB la articolul 6, prezentat de două grupuri, pentru, împotrivă, abțineri, să verificăm. Deci verificăm compromisul H. H. Deschid votul. Toată lumea a votat, închid votul. 23 pentru, 22 împotrivă, se adoptă. Articolul 7, aliniatul 1, amendamentul 174. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 36 de la Comisia FAM, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 20 al raportoarei, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Articolul 7, aliniatul 2, două amendamente de compromis prezentate de pat, cele patru grupuri. Primul, pentru împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul S, același grupuri, pentru împotrivă abțineri se adoptă. După articolul 7, paragraful 2, avem două amendamente identice O să le pun la vot împreună, pentru, împotrivă, abțineri, se resping. Articolul 7, aliniatul 2, 184. Se adoptă. Deci, la capitolul 4, nou, avem amendamentul 185 al lui Birgit Sippel, Jutta Steindruck și Evelyn Regner. Pun la vot. Cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Articolul 7, nou, amendamentul 187, Același autoare, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 187, Același autoare, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Articolul 8, aliniatul 1, amendamentul 188, Marie Cornelisen. Cine pentru? Potrivă? Abțineri? Se respinge. Articolul 8, aliniatul 2, amendamentul 189. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. <coughs> Verificăm amendamentul 189. Toată lumea a putut vota, se încheie votul. 25 pentru, 20 împotriva, 0 abțineri se adoptă. Pune la vot amendamentul 190 uh, uh, care este compatibil cu amendamentul precedent. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge după paragraful 2 de la articolul 8, uh, amendamentul Steinruck-Zipel. Cine pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Articolul 10, aliniatul 1. Nu verificăm 191. Uh, se deschide votul. S-a votat, se închide votul. 20 pentru, 21 împotrivă, este respins. Articolul 10, aliniatul 1, amendamentul 191 pentru. Nu, ă, președintea se corectează, 192. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 23 ă, cade, pun deci la vot para, eh, aliniatul 1 de la articolul 10, amendamentul 193, Filip de Baecher. Se adoptă. Tot la aliniatul 1 de la articolul 10, amendamentul 197, Phil Benion, pentru împotrivă eh, abține se adoptă. Articolul 10, aliniatul 1b. Două amendamente identice 195 Filip de Bacher și 196 Phil Benion. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Cred că s-a adoptat, dar vom verifica. Verificăm. Se deschide votul. S-a votat, votul se închide. 24 pentru, 19 împotrivă, 2 tineri, în mod clar, este adoptat. Ajungem la considerentul 2, la compromisul B. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. După considerentul 2 avem amendamentul 35 30, Iuta Steinruck se respinge. Considerentul 4, două amendamente identice. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se respinge. după considerentul 4, verificăm amendamentul 36 și FAM 4. Deschid votul. S-a votat, se închide votul. 25 pentru, 20 împotrivă, aveți dreptate, se adoptă. Pun deci la vot considerentul 4 37 și 5 Comisia FAM pentru împotrivă abțineri se adoptă. Considerentul 5 compromisul prezentat de 5 grupuri. Cine este pentru împotrivă abțineri se adoptă. Ajungem la considerentul 6, compromisul E. Cine este pentru împotrivă abțineri se adoptă. Apoi Amendamentul 44. Uh, Ungureanu uh, Bauer. Cine este pentru? Uh, împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Să verificăm. Verificăm uh, amendamentul uh, 44. S-a votat. Se închide votul. 24 pentru, 19 împotrivă, două abțineri. Se adoptă. Considerentul 7. Compromisul F. Se adoptă. Considerentul 8. Uh, amendamentul 47 și 7. Pentru, împotrivă, se respinge. Ajungem acum la amendamentul 47 pentru împotriva abțineri se adoptă. Considerentul 9, compromisul G, se adoptă. La considerentul 10 avem amendamentul 51 pentru împotriva abțineri se adoptă. Considerentul 11, compromisul H, pentru împotrive abțineri se adoptă. Considerentul 12. Compromisul I se adoptă. Ajungem la considerentul 12, amendamentul 8 se respinge. Considerentul 13, amendamentul 9, Comisia FAM, cine pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Considerantul 14, amendamentul 62, Marie Cornelison, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Avem amendamentul 63, care este identic, pentru, împotriva, abține, se respinge. Considerentul 15, compromisul L, prezentat de patru grupuri, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Considerentul 16, amendamentul 67, Ungureanu. Cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Considerentul 17, amendamentul 68, Bauer și Carbnoch, pentru, împotrivă, abțineri, vom verifica amendamentul 68. S-a votat. Se închide votul. Deci 27 pentru, 13 împotrivă, 4 abțineri. Este adoptat. Considerentul 18, două amendamente identice. 69 și 12 Comisia FAM pentru împotriva abțineri se adoptă. Uh, un compromis M prezentat de patru grupuri pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Apoi amendamentul 70, Minodora Cliveti, cine pentru, potrivă, abțineri, se respinge. Uh, amendamentul 71 cade. La considerentul 19 avem un compromis propus de patru grupuri se adopte la uh, considerentul 20 uh, compromisul se adoptă la, la considerentul 21 compromisul Q pentru împotrivă abțineri se adoptă ajungem uh, la uh, considerentul 21 compromisul R prezentat de trei grupuri cine pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Considerentul 22 cad uh, amendamentele, deci trec la amendamentul 10 al raportoarei. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. După tot la considerentul 22, uh, uh, amendamentul 14, pentru împotriva abțineri se respinge. La considerentul 23 avem compromisul U prezentat de patru grupuri pentru împotriva abțineri se adoptă. Avem considerentul 24, amendamentul 96 pentru împotriva abțineri se adoptă. Considerentul 26, două amendamente identice, 12 și 90, 97 și 17, eh, sunt respinse. Considerentul 27, eh, Thomas Hendel, amendamentul 98, pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge. Două amendamente identice le voi pune la vot împreună, 99 și 18. Cine este pentru? împotrivă, abțineri, se respinge. La considerentul 27, amendamentul 100 al lui Ole Christensen, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Vom uh, uh, verifica pe cale electronică, deschid votul, toată lumea a votat, se închide votul. 41 pentru, 2 abțineri, 2 împotrive. Vom pune acum la vot propunerea legislativă modificată în felul acesta. Deschid votul. S-a votat, se închide votul. 41 pentru, 2 împotrivă, 2 abțineri vă propun să punem la vot mandatul de negocieri cu Consiliul. Trebuie să avem majoritate calificată uh, în această comisie pentru lansarea negocierilor. Deci 26 de membri. Dacă ne acordați mandatul, echipa de uh, negocieri va fi compusă din uh, președinte, doamna Bauer, domnul Christensen, domnul De Bacher, Marie Cornelissen de la Vers, Thomas Handel și Milan Cabrno. Pun la vot această solicitare. Se deschide votul. S-a votat, se închide votul. 41 pentru, un vot împotrivă, 4 abțineri. Ei felic o felicităm pe raportoare. Și îi dorim de plin succes în negocieri. Ajungem la ultimul nostru vot, care se referă la pachetul de compromis, fiind vorba de negocierea uh, viitorului cadru legislativ pentru fondul de ajustare. Uh, uh, raportoarea noastră era Marian Arkin. Uh, vă propun să punem la vot ansamblul textului ca urmare a uh, concluziilor negocierilor cu Parlamentul și Consiliu, uh, confirmată de o scrisoare de la Coreper, pe uh, 11 octombrie. Deschid votul. Toată lumea a putut să voteze, se încheie votul. 38 pentru, 2 împotriva, 3 abțineri. O felicităm pe raportoare și eh, echipa de negocieri în totalitatea ei. nous avons une demi-heure de retard. Avem o jumătate de oră întârziere și uh, ordinea de zi încărcată. Vă rog să încetați discuțiile și trebuie să vă fac șapte comunicări importante. Uh, unele în engleză, <laughs> altele în franceză. En anglais, au European Long-Term Investment. Prima opție, uh, comunicare, investițiile pe termen lung, la întâlnire în septembrie, coordonatorii au hotărât să redacteze o propunere legislativă în ceea ce privește Fondul European de Investiții, precum și uh, raportul din proprie investiții, din proprie inițiativă în ceea ce privește investițiile pe termen lung uh, bazat pe raportul de la Econ, având în vedere propunerea legislativă și Cartea Verde omonimă, raportorul, domnul Cuieres Pereto, propune să nu avem un aviz la raportul Econ pe baza proiectului de regulament, pentru că acesta conține niște specificități juridice pentru un nou instrument financiar și nu, deci, ne vizează direct ca și competență pe noi Comisia Ocupare. Astfel, pe 23 octombrie, coordonatorii la întâlnirea lor au hotărât să își schimbe opinia avută în 11 septembrie și să nu avem un astfel de aviz, ci doar să meargă pe consultările privind Cartea Verde, care Examinarea textului va avea loc mai târziu astăzi, dacă mai avem timp. A doua comunicare se referă la comunicarea Finisiei privind refit. În această comunicare, Comisia, între altele, își anunță intenția de a nu veni cu o serie de propuneri pe care noi le așteptăm, le așteptăm de mult la Comisia uh, Ocupare. În primul rând, acordurile uh, acordurile sociale în ceea ce privește uh, maladiile musculare și ale scheletului, uh, maladiile provocate de tutun și așa mai departe. Au avut loc uh, schimburi de vederi la ultima întâlnire a președinților și s-a definit și un calendar pentru depunerea de eh, observații. În paralel, Comisia Jurii a intenția de a aborda această comunicare a Comisiei în, anul, în raportul său anual privind o mai bună legiferare. Domnul Carin este raportor pe acest raport. Amendamentul, amendamentele pot fi depuse până pe 28 noiembrie la prânz deci termen extins, numai în limba engleză se pot depune amendamente pe acest raport juri, și numai pentru partea care vizează refit. Pentru amendamentele în engleză și pentru refit, acestea pot fi depuse cel târziu miercuri la prânz. Restul până pe 26 noiembrie și vor fi depuse numele comisiei noastre în întregimea sa pentru, uh, deci, raportul de la juri. Sper că toată lumea a înțeles. Vă mulțumesc și acum aștept propunerile dumneavoastră. A treia comunicare vizează legislația privind FSE. La întâlnirea extraordinară nu, votul, votul pe care noi l-am avut pe poziția noastră finală, pe FSE, votul va avea loc, vă spuneam, la o ședință extraordinară a comisiei noastre, care va avea loc la Strasburg luni, 19 noiembrie, de la 19 la 20.30, pentru a consacra rezultatul negocierilor pe care le purtăm cu Consiliul pe acest dosar conform articolului 50 din regulament și în acord cu raportoarea, la plenară, în numele Comisiei Ocupare, vom adopta acel amendament din iulie pentru a reintroduce acei 25% FSE în raport cu politica de coeziune. Pentru că uh, ceea ce propusese uh, regii fusese respins cu 32 la 12. Era vorba de percentajul de 26,50%. O altă întâlnire extraordinară împreună cu Comisia Econ va avea loc pe 21 noiembrie de la ora 8 și 15 la ora 10 pentru a vedea ce ne vor prezenta comisarii Ren și Andor cât privește creșterea pe acest an, de fapt pe parcursul acestui mandat și vă aștept pe toți la aceste întâlniri extraordinare. Și acum în limba engleză, din nou, vreau să vă spun care este rezultatul uh, vizitei informale la BCE pe care am avut-o, am desfășurat-o în octombrie la început. Am avut o delegație din partea noastră compusă din mine personal, domnul Koch, doamna Slovietska, deci domnul Koch și doamna Iazlovețca din partea PP-ului. De obicei pronunț bine, dar asta e. Doamna Papadopulo și domnul Arden din partea socialiștilor și domnul Alan din partea grupului FD. S-au discutat următoarele. Ultimele evoluții fiscale, economice și așa mai departe, elemente sociale în cadrul uh, consolidării cadrului de guvernanță economică, Uniunea Bancară Europeană, îmbunătățirea IMM-urilor și a auto la credite, și situația ocupării și perspectivele ocupării în statele membre, în condițiile în care există și programe de sprijin femei. În sfârșit, e vorba de întâlniri cu caracter confidențial, în camera, și nu puteți să consultați procesele verbale ale acestor ședințe. Al cincilea mesaj sau comunicat al președintei se referă la articolul 13 întâlnirea interparlamentară privind acel fiscal compact. Am avut o întâlnire în acest sens la Vilnius pe 18 octombrie. Asta e foarte interesant, mai ales pentru colegul Christensen, care ne va reprezenta la următoarea întâlnire, care va avea loc tot la Vilnius și unde se vor întâlni comisiile și comitetele care se ocupă de ocupare, forța de muncă în parlamentele naționale și plus reprezentanța Parlamentului European. E importantă această ședință la Vilnius pentru că, bineînțeles, ă, ă, există o seamă de subiecte care trebuie să fie discutate acolo. E vorba deci de o conferință interparlamentară care se organizează conform articolul 13 privind coordonarea în sânul Econo- Uniunii Economice și Monetare. Are loc de pe 16 pe 18 noiembrie la Vilnius, vă spuneam. Noi avem o delegație de la Parlamentul European compusă din 8 membri din cei 16 pe care am fi putut să îi trimitem E vorba de membrii de la Econ, Emplă și Comisia Buget. Iar eu voi participa în numele comisiei noastre. Nu vreau să spun lucruri prea simple. M-aș uh, referi numai la chestiunile mai controversate în orice caz, uh, am avut parte de succes când a venit vorba a discuta acest subiect așa de interesant al acelui, acelui fiscal compact, compact. Parlamentul European se pusese de acord înainte ca uh, împotriva dorinței Consiliului să nu se modifice regulile de procedură Și atunci, grupul de lucru compus din Parlamentul European plus parlamentele naționale vor lucra pe regulamentul de procedură și asta și pe baza a ce s-a desprins de la conferința de dinainte, de la Nicosia, unde am participat de asemenea, reprezentați fiind de președintele Parlamentului nostru și ținând cont și de modificările propuse de uh, Parlamentul lituanian. O adoptare este prevăzută deci pe 2013. În orice caz, acest lucru a căzut pentru că noi nu am contribuit deloc la regulile de procedură. În sfârșit, trebuie să luăm de la capăt ce s-a propus de către Parlamentul lituanian privitor la acest regulament de procedură și cu o săptămână înainte de conferință. Noi am propus amendamente. Am spus să se spună comunicări și nu amendamente și să scurtăm textele respective după multe discuții, inclusiv uh, cu Consiliul, Comisia și Parlamentele Naționale, am adoptat textul respectiv în ședință plenară și președinția lituaniană și-a prezentat propriile concluzii și le-a distribuit, care de fapt au preluat ceea ce a apărut deja în comunicatul comun. Apoi, titlul conferinței Parlamentul lituanian dorise ca acea conferință să se intituleze Conferință interparlamentară în ceea ce privește guvernanța financiară și economică în Uniunea Europeană, ceea ce merge exact împotriva logicii înseși al uh, articol, articolului 13 din acest Fiscal Compact, pentru că știm, aici este vorba pur și simplu de politică fiscală. Și acum, iată, ne trezim cu o conferință legată de chestiuni financiare care sunt în cadrul pieței fin, uh, interne și devine foarte bizar. Nu am putut să influențăm în acest sens în președinția lituaniană, dar președinția lituaniană a spus delegațiilor naționale că președinția care urmează, adică cea Elena, va trebui să rezolve ea situația. Iată, deci, cum stăm. Acum trebuie să ne organizăm cu președinția greacă, Elena, la, pentru a doua conferință care va avea loc în ianuarie 2014 iar coordonatorii au primit deja idei legate și propuneri legate de formatul acestei conferințe, deci de ce se va întâmpla și vor fi ținuți la curent în ceea ce privește evoluțiile ulterioare. Vreau să vă spun că această conferință, de fapt, se alătură altor conferințe legate, conexe, în primul rând COSAC și apoi cea care discută chestiuni de politică externă. Deci este foarte greu să te concentrezi numai un subiect la o astfel de conferință. Deci există marele risc de suprapunere între aceste evenimente și de aceea am spus eu că în acest sens e important că cu acest articol 13 și cu acest fiscal compact să rămânem la subiect, deci subiecte fiscale subiecte fiscale, deci, care interesează Parlamentul European și Parlamentele Naționale. O veste bună pe care pot să vă dau în legătură cu faptul că avem în continuare interpretare și apoi să vă mai spun că dosarul este disponibil pe cale electronică prin aplicația e-meeting și că suntem pe deasupra și transmiți, transmiși, pe, prezenți pe internet. Nu știu dacă sunt comentarii. Dacă nu sunt alte comentarii, foarte bine, vă mulțumesc pentru atenție. Și ajungem la punctul 11 de pe ordinea de zi și dau cuvântul e vorba de portabilitatea drepturilor pentru pensia complementară. Vă hoop dat Mulțumesc, doamnă președinte, dragi colegi. Nu vrem să anticipăm concluziile de mâine, pentru că uh, cei din Coreper vor mai negocia încă și mâine. După cum știți, au trecut aproape 10 ani, deci aproape o eternitate de când s-a prezentat această propunere. Este vorba de fondurile de pensii și transferabilitatea drepturilor la pensie în alte state. Propunerea de pornire a fost foarte mult modificată. Există o nouă directivă care prevede ca după o perioadă de trei ani, fiecare să aibă dreptul să își transfere drepturile de pensie. Așadar, perioada de așteptare este una de trei ani. Apoi, mai departe. Această directivă se aplică persoanelor care lucrează în altă țară decât cea de origine. Este vorba de lucrătorii transfrontalieri, așadar avem de-a face cu o discriminare față de cei care lucrează într-un stat membru și care nu au acest drept. Deși beneficiază de libera circulație. Așadar, Consiliul a analizat această chestiune ceea ce se aplică la lucrătorii care se deplasează dintr-un stat în altul, ar trebui să se aplice și la cei care lucrează într-un singur stat. În Consiliu două state au avut uh, nemulțumiri, și anume Germania și Luxemburg. Mai departe. Ce înseamnă un lucrător transfrontalier, de fapt? Sincer să vă spun, la prima vedere, nu-mi dădusem seama că ar putea apărea o problemă în legătură cu această definiție. Însă, după ce am înțeles, mi-am dat seama că așa e. Un lucrător transfrontalier se definește după cum urmează. Să încercăm o mică descriere. Să zicem că eu locuiesc în Belgia, merg spre Luxemburg și timp de trei ani dobândesc niște drepturi la pensie. Ar trebui, deci, să pot beneficia de această pensie pentru cei trei ani. Însă ce mi s-a explicat este că nu este așa nu aș avea dreptul pentru că există o altă definiție, aceea de outgoing worker. Să zicem că nu e vorba doar de acești trei ani. Să zicem că vă mutați în alt stat membru și lucrați acolo doi ani. Eu încerc totdeauna să lucrez pe exemple concrete. Haideți să spunem că la 65 de ani aș dori să mai lucrez încă puțin în Germania. Conform acestei definiții, aș îndeplini criteriile din directivă, dar nu aș îndeplini și criteriile definiției de outgoing worker, pentru că, în mod normal, la vârsta de 65 de ani ar trebui să ies la pensie. Și deci nu se vor mai adăuga drepturi la pensie pentru acești trei ani pe care i-aș mai lucra după 65. Doamnă președinte, credem că acest argument ar fi destul de convingător, deci acești doi ani ar trebui să dispară Trebuie să ne întrebăm aici despre ce este vorba de fapt, pentru că eu cred că această directivă va trebui să și fie explicată cetățenilor și mie una mi-ar fi greu să o explic. Acestea sunt punctele esențiale. Văd că doamna președinte, din păcare, păcate, nu mai e în sală. Thomas Mann. Mulțumesc, Ria, pentru această prezentare. Aș dori puțină claritate aici pentru că în ultimii ani am văzut că au existat poziții diferite și aici, la noi, în comisie, și ai spus și tu că sunt două state membre care nu sunt mulțumite până acum. Poate că mai multe state nu ar fi mulțumite dacă ar ști despre ce este vorba. Am avut până acum o reglementare în care se spunea că vorbim doar de situațiile transfrontaliere, deci persoane care locuiesc într-o țară și lucrează în alta. Însă, acum se încearcă să se includă și situații naționale, deci nu numai, nu numai între state membre, ci în cadrul acelui stat membru. Scuze-mă, nu am terminat. Poate ne explici din nou, dacă nu ești de acord. Însă, din ce văd eu aici, din cazul Germaniei și al Luxemburgului, constat că există multe probleme și cred că și alte state ar putea să se implice și să spună că nu sunt de acord cu aceste formalități. Deci ar fi bine dacă ai putea să ne explici tu astăzi cât mai mult. În al doilea, în al doilea rând există acest termen de trei ani. Acesta se dorește redus de către unele părți, însă eu cred că aceasta este limita de jos, singura posibilă, e limita minimă. Trebuie să fie posibil măcar trei ani. Aș vrea să știu ce poziție ai tu și ce posibilități de manevră avem aici. Apoi, scurtarea termenului de implementare de la 5 ani la, 5 ani la 3 ani, la care te-ai referit și tu, te-aș ruga să iei din nou poziție și pe acest subiect. Și apoi, aș avea și o întrebare. Dacă tu chiar ești de părere că în această directivă atât de bogată sunt încă multe chestiuni neclare, ar trebui oare să încheiem negocierile sau, din potrivă, să ne ocupăm și mai mult de acest subiect? Pentru că, din ce spui tu, nu-mi dau seama dacă sunt doar puține obstacole care au mai rămas sau sunt multe. Ce, ar ce ar trebui să se întâmple la trialog? Ar trebui să discutăm din nou sau mai sunt lucruri pe care nu le-am constatat până acum? În orice caz, cred că este un subiect foarte important și nu trebuie să uităm că în ultimii ani am avut poziții foarte divergente aici, în comisie, și la Consiliu există grupuri de lucru care uh, sunt sub presiunea timpului și vor neapărat să obțină rezultate, dar eu nu cred că e corect acest principiu. Nu putem să spunem că e neapărat necesar să găsim o soluție repede. Poziția la care ajungem trebuie să fie întemeiată și de aceea și grupurile de negociere din Consiliu trebuie să respecte procedurile pe care le respectăm și noi aici, pentru că nu se poate să ajungi la o concluzie în câteva minute. Eu mă bucur oricum că tu uh, dai dovadă de transparență și că ne spui exact ce se întâmplă. Doamna Jazlowiecka. Ria słusznie zwróciłaś uwagę, że tak naprawdę diabeł... Mulțumesc! Ria, ai dreptate. Într-adevăr, diavolul se ascunde în detalii, detaliile sunt foarte importante și ce vreau să te întreb este ce argumente se aduc pentru acest, această perioadă minimă de trei ani. E vorba de trei ani lucrați? E vorba de trei ani consecutivi? sau de trei ani însumați în cursul vieții profesionale, cu pauze. Cum se calculează exact? Mulțumesc! Mulțumesc, văd că nu mai dorește nimeni să intervină, așa că îi dau din nou cuvântul doamnei raportor. Aș dori doar să spun că în discuțiile cu Consiliul există un dezacord pe fond privind obiectul acestui act legislativ. Dacă negocierea s-a deblocat în Consiliu, s-a întâmplat asta pentru că s-a cerut să se organizeze o oarecare mobilitate. Iar la Parlamentul European, ce este cel mai important este echitatea lucrătorilor. Noi nu considerăm că acest subiect poate fi dat deoparte, nici măcar în situații de mobilitate accelerată, așa cum ar dori Consiliul sau anumite state membre din Consiliu. Acest dezacord pe fond nu a fost eliminat, rămâne valabil și sper că nu ne va împiedica să încheiem cu succes negocierile. În orice caz, cred că nu suntem aproape de final. Doamna raportor. Mulțumesc, doamna președinte. Vreau să-i spun Danutei și vreau să-i spun și lui Thomas uh, următoarele lucruri. Consiliul a făcut o propunere referitoare la o perioadă de așteptare pentru o pensie de 3 ani. E vorba de o perioadă de 3 ani în care îți poți obține pensia. Eu nu pot schimba acest lucru și ce înseamnă de fapt acest lucru, Danuta? Înseamnă că trebuie ca o persoană să fi lucrat timp de 3 ani la un singur angajator. Așadar, Trebuie ca o persoană să fi lucrat timp de trei ani la un singur angajator. Acesta este principiul. Atunci și numai atunci se acumulează pensia, dreptul la pensie și numai atunci poți primi pensie. În al doilea rând, am ascultat ce a spus Thomas și uh, am și primit mai multe scrisori de la angajatori din Germania. Thomas a spus că noi, la Parlamentul European, ar trebui să încercăm să schimbăm temeiul juridic, pentru că cel existent acum se aplică doar la persoanele care se mută dintr-un stat în altul. Chiar dacă eu aș vrea să schimb temeiul juridic, nu aș putea să o fac. Acesta este una la mână și în al doilea rând, statele membre au scris chiar ele o scrisoare în care spuneau că ceea ce e valabil pentru lucrătorii transfrontalieri ar trebui să fie introdus și în Germania și în Luxemburg, pentru că acestea sunt statele unde această prevedere nu se aplică la ora actuală. Eu cred că ar fi foarte bine să se întâmple așa ceva. Până atunci însă situația nu se schimbă și ce nu aș dori eu ar fi ca un lucrător care a acumulat drepturi la pensie pentru trei ani să și le piardă. Tocmai pentru că nu s-a mutat într-un alt stat membru sau nu a dorit să-și schimbe locul de muncă. Mi se pare că ar fi o limitare incorrectă. Și propunerea devine din cauza ei atât de complicată încât eu cred că ar trebui să o respingem. Foarte bine, vom avea ocazia să reluăm discuția. Vom avea ocazia să mai discutăm după următorul trialog, care va avea loc mâine. Și vom vedea dacă duce sau nu la un rezultat. Mulțumesc, doamnă raportor, și vă urez mult succes pentru mâine. Sigur, să, vă rog să nu pierdeți din vedere esențialul. Avem acum punctul 13, raportul Jutei Steinruck, referitor la inspecția eficientă a muncii. E vorba de examinarea amendamentelor la raportul său. Cum spuneam, titlul este Strategia de îmbunătățire a condițiilor de muncă din Europa. Prin inspecția eficientă a muncii au fost depuse 121 de amendamente și aveți cuvântul. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Mulțumesc, doamnă președinte. Doresc și eu să mulțumesc colegilor care s-au uh, ocupat foarte intens de acest raport. O privire de ansamblu asupra amendamentelor și asupra a, conținutului lor, e vorba de noile provocări ce apar pe piața de muncă din Europa, inclusiv cele reprezentate de o inspecție a muncii conform noilor prevederi. Amendamentele se referă la provocări de sănătate și siguranță la locul de muncă. Unele amendamente se referă la situația lucrătorilor independenți și foarte multe uh, amendamente vorbesc despre consolidarea Uh, siguranței și sănătății și pentru aceștia. Apoi este vorba și de protecția așa numiților whistleblowers. Aceștia sunt menționați în amendamente și de asemenea se menționează necesitatea de a avea sancțiuni mai stricte în caz de încălcări ale reglementărilor. Unele amendamente doresc o consolidare a sancțiunilor, altele o slăbire a sancțiunilor în majoritatea amendamentelor revine ideea sindicatelor care trebuie implicate. Cei din Scandinavia știm că au experiențe foarte bune în acest domeniu. Mulți colegi au cerut um, controle mai stricte pentru lucrătorii la domiciliu și mulți colegi consideră că e foarte important să se inspecteze și uh, munca lucrătorilor migranți. În unele amendamente se menționează în acest sens inițiativele de nivel european. Unele amendamente conțin și propuneri noi, de exemplu, Filip Boulon uh, se referă la, o, la un control medical obligatoriu sau Sari Esaia vorbește despre publicarea rezultatelor după inspecție imediat de către autoritățile competente, unii colegi solicită o platformă de schimb de bune practici în domeniul inspecțiilor muncii, de exemplu prin Eurofund. Cred că foarte multe dintre amendamente sunt în regulă, nu pun probleme și pot deveni o bază bună pentru amendamente de compromis. Împreună cu raportorii din umbră voi discuta mâine amendamentele de compromis. Avem timp până poi mâine, până joi, pentru a realiza primul proiect de amendamente de compromis. Ar putea fi probleme la capitolul recomandări de politici la nivel european? Eu aș dori să susțin ideea unei um, cărți, unui card de asigurare european Uh, mi se pare foarte importantă și răspunderea întreprinderilor. O parte din grupuri nu doresc să se consolideze acțiunile de nivel european. Mi se pare că e păcat pentru că uh, consultările din diversele state membre și de asemenea exemplele derivate din cele mai bune practici ne-au arătat că și instituțiile din statele membre și uh, angajatorii sunt uh, pur și simplu supra-solicitați de inspecții. Dacă s-ar putea ține cont de condițiile de lucru transfrontaliere, dacă s-ar putea implica, să zicem, să avem o întreprindere franceză cu filială în Irlanda și la care lucrează ciprioți, portughezi, români și așa mai departe, autoritățile locale ne spun că nu sunt capabile să urmărească întregul lanț de angajați și angajatori. De aceea cred eu că este păcat că o serie de colegi se pronunță împotriva existenței unei agenții pentru inspecții transfrontaliere. Și chiar s-au pronunțat și împotriva unei directive care să consolideze um, inspecțiile și inspect, situația inspectorilor. Uh, mai mulți colegi au vorbit de împiedicarea dumpingului social. Avem în acest sens deja reclementările de concurență. De asemenea, se mai vorbește și despre introducerea de controle și inspecții de nivel european. În orice caz, voi încerca să găsesc compromisuri cu colegii în legă și în legătură cu aceste puncte mai controversate și acum mă bucur de pe acum de toate contribuțiile colegilor. Alors, euh... Eh, Filipula, eh, urmează Madeli. Mulțumesc, doamna președinte, să-i mulțumim Iutei pentru munca depusă. Evident, aștept aceste propuneri de amendamente de compromis, dar putem să fim de acord asupra numeroase puncte. Eh, Eu personal am depus 17 amendamente. E vorba de amendamente uh, Eh, prin care vreau să subliniez importanța inspecțiilor pentru muncitori, eh, inspecții care trebuie făcute în parteneriat cu întreprinderile eh, pentru a documenta inspecțiile pe șantierele de mici dimensiuni pentru a nu se exploata lipsa de informare a muncitorilor sezonieri și cum uh, a amintit Adinaur Iuta, uh, aspecte care țin de medicina muncii. În amendamentele mele am uh, insistat asupra formației acestor inspectori în limbi străine, revin și pe mm, subiectul importanței sociale a inspecțiilor muncii, ă, faptul că partenerii sociali trebuie asociați, poate doar cu rol consultativ, faptul <clears throat> că ar trebui utilizată ă, o platformă ă, europeană pentru inspectorii de muncă, iar cooperarea trans transfrontaliere ar trebui să lupte și împotriva societăților care lucrează ilicit. Uh, astfel ar trebui pus la punct un registru electronic în mai multe limbi, uh, fără să se limiteze tradiții traducerea la dimensiunile documentului, ci făcând uh, sistematic acest lucru. Sunt, iată, câteva puncte suplimentare care nu au fost enunțate de Utah, dar mi se pare că suntem de acord și, încă o dată, felicitări Iutei, aștept cu nerăbdare propunerea de amend de compromis. Mulțumim. Karin Madeli, doar pe urmă doamna Slovenska. Mulțumesc, doamnă președinte. Mai întâi eh, țin să felicit pe raportoare, dar am câteva comentarii legate de proiect și aș eh, vrea să sugerez câteva modificări pe care noi, ecologiștii, dorim să le aducem acestui raport. Tonalitatea generală a textului mi se pare bună pentru că e, eh, e, eh, formulează foarte bine, majoritatea analizelor se concentrează foarte bine pe uh, aspectul dumpingului social, un lucru bun, pentru că știm că astăzi dumpingul social uh, trece dintr-o țară în alta și este o catastrofă pentru indivizi, uh, pentru că știm că Uh, oamenii vor fi exploatați într-un fel scandalos, fără să li se acorde drepturi, iar ca uh, raportor de uh, securitatea muncii vă amintesc că sunt 160.000 de accidente sau de boli profesionale legate de muncă. Este o catastrofă și pentru întreprinderi. De ce? Pentru că dacă întreprinderea nu trișează, uh, pierde în jocul concurenței. Deci este o catastrofă pentru o societate în ansamblu care pierde resurse fiscale și cetățenii își pierd încrederea în Europa. De aceea, vorbind despre viitorul inspecțiilor de muncă în Europa, nu cred că trebuie să renunțăm la anumite elemente care mie mi se pare esențiale și care lipsesc din raport. Mai întâi, controlul uh, respectării regulilor. Uh, aceste reguli trebuie să fie universale. Dacă toate întreprinderile și toți lucrătorii uh, le respectă. Apoi este problema dumpingului social. Acest dumping nu trece decât prin falsa detașare a unui lucrător. De aceea trebuie imperios să punem la punct un drept fundamental al muncii, eh, drepturile sindicatelor și așa mai departe. Eh, o altă propunere este că o inspecție eficientă a muncii este o inspecție independentă. Ce înseamnă asta? Înseamnă că în eh, materie de sănătate la locul de muncă, alerta, expertiza, avizele nu pot fi uh, operate decât de profesioniști în domeniul sănătății și, în fine, o inspecție de muncă eficace înseamnă ce? O, o inspecție care beneficiază de resurse umane și de un buget suficient pentru a-și duce cu bine la capăt misiunea. Iată, uh, acestea sunt lucrurile pe care vreau să le subliniez și aș dori să mă scuz pentru că n-am fost prezentă la prima noastră întâlnire, dar am urmărit cu mare atenție raportul dumneavoastră, fiindcă știți că mă pasionează această tematică. Mulțumim, spune președinta Danuta Slovenska. Mulțumesc, doamnă președinte. Inspecțiile de muncă eh, joacă un rol important în eh, protejarea drepturilor lucrătorilor și prevenirea abuzurilor. Și știm cu toții că pot fi un instrument de protecționism dacă ele pun prea multe poveri asupra uh, angajatorilor și administrațiilor. Uh, raportul oferă un număr de idei, uh, dar există și un uh, efect negativ asupra angajaților. A face aceste inspecții la nivel european ar însemna să creăm agenții europene și o bază de date uh, precum și o serie întreagă de chestionare. Toate acestea sunt o refacere a inspecțiilor naționale de muncă. Ei știu ce au de făcut, eu nu înțeleg de ce trebuie să uh, dublăm aceste activități pe o altă bază. Pentru că sute sau uh, mii de chestionare A1 au fost tipărite. Și aș dori să mă concentrez pe uh, îmbunătățirea cooperării, uh, schimburilor dintre state în privința protecției angajaților. Uh, s-au înregistrat un număr de încălcări ale legii, dar uh, uh, unele sunt datorate și lipsei de cunoștință a lucrătorilor. Comisia trebuie să poată impune sancțiunea angajatorilor și nu pot să nu fiu de acord cu faptul că puterile Uh, statelor membre trebuie uh, aici accentuate. Comisia poate să sprijine aceste activități. În fine, implementarea post-directivă. Noi lucrăm la o directivă și așteptăm uh, deciziile din partea Consiliului, dar orice uh, referire la acest text nu este încă justificată. În fine, la punctul A, uh, uh, exemplul belgian este dat uh, ca o, un exemplu pozitiv, dar acest sistem nu este corespunzător legislației europene și asta nu se subliniază îndeajuns în raport. Nu dorim uh, mai multe bariere în calea accesului la piața muncii. Iar în unele cazuri uh, se focalizează, ca să spun așa, pe un uh, lucrător care este ținut în captivitate și aș dori să știu dacă a existat într-adevăr asemenea cazuri. Domnul Cacin, uh, doamnă președinte, dragi colegi, mă bucur să iau parte la această acțiune, cum am spus mai devreme, în uh, numele grupului ALDE cred că este o contribuție importantă numai la condiția lucrătorilor, dar și la funcționarea corectă a pieței interne. Inspecțiile de muncă sunt problematice în multe țări și de multe ori fac uh, obiect uh, suferă de pe urma lipsei de resurse insuficient personal și s-ar putea Uh, vedea în unele din amendamente o încercare de a limita sfera de acțiune a raportului, dar uh, noi pur și simplu credem că uh, e nevoie de o abordare care ține seama de competențele Uniunii Europene și ale Comisiei noastre. De pildă, suntem foarte de acord că statele membre ar trebui să aplice sancțiuni pentru nerespectarea condițiilor de muncă. Dar nu este de competența noastră să aplicăm sancțiuni. În fine, ă, răspunderea ă, contractorului general este prea prescriptivă și nu ă, se potrivește cu celelalte rapoarte. Propunerea de a crea o agenție europeană. Noi credem că nu e nevoie de încă o agenție care să aibă un obiect uh, redus de activitate. Mai bine, Comisia ar facilita cooperarea și schimburile dintre statele membre. Suntem sceptici și în privința unei baze europene de date privitoare la angajările ilegale, pentru că ar trebui să existe mult mai multă cooperare și coordonare între statele membre. Atenția noastră ar trebui să se concentreze pe nerespectarea condițiilor de muncă uh, și nu pe controlul și sancțiunea activităților individuale. În fine, uh, salutăm ideea unui card de securitate socială Uh, cu condiția să fie o acțiune voluntară, să fie de folos lucrătorilor și nu un fel de act de identitate obligatoriu pe care toți care lucrează în străinătate ar trebui să-l aibă. Uh, cred, uh, vă mulțumesc pentru atenție. Președinte întreabă dacă comisia dorește să ia cuvântul. Doamna raportor, vreau să mulțumesc colegilor pentru observații. Se pune iarăși problema dacă dorim să creăm obstacole pentru um, întreprinderi. Nu, nu dorim obstacole și nu dorim nici protecționism național, însă ce dorim este să se respecte regulile și legislația existentă. Nu e vorba de legi suplimentare, ci e vorba de uh, ceea ce există și ceea ce permite societății, statelor membre, angajaților și angajatorilor cu privire la condițiile și inspecțiile de muncă. Avem o piață unică europeană, avem o piață de muncă unică și lucrăm cu instrumente naționale avem uh, întreprinderi care lucrează în 6, 7, 8 state membre și autoritățile naționale pur și simplu vin și spun că nu sunt capabile să le controleze. Schimbul de date e greu de făcut și am avea nevoie de un ghișeu central care să intermedieze toate aceste lucruri. Este și o problemă lingvistică, este și o problemă de diferență între sisteme. Deci, o uh, agenție europeană ar trebui să se ocupe de astfel de cazuri extreme și eu cred că este foarte rezonabilă. În ceea ce privește sistemul Limosa din Belgia, am, ar trebui să citim uh, hotărârea Curții de Justiție a Uniunii Europene, pentru că acolo nu este criticat sistemul Limosa, ci sunt criticate anumite situații legate de angajatori și lucrători străini sau de state terțe. Belgia este citată, însă în multe cazuri, nu doar în Belgia, ci în întreaga Europa, condițiile de angajare ale lucrătorilor străini depind de un fel de înregistrare prealabilă, care de multe ori nu este una um, reală. Din păcate, Curtea de Justiție a criticat exact o părticică din sistemul limosă. Oricum, până la urmă, eu sper, la modul general, că în ciuda divergențelor să reușim să găsim un numitor comun. Nu este vorba de poveri, ci este vorba de respectarea legii și nici întreprinderile și nici uh, alți actori cu diverse poziții politice nu trebuie să um, dăuneze bunei funcționări a, pieții, a pieței de muncă europene. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnei raportor! Vom examina acum amendamentele de compromis în reuniunea din 27 noiembrie, când le vom vota împreună cu raportul. Am încheiat acest punct de pe ordinea de zi. Ajungem acum la punctul 14, unde voi da din nou cuvântul Iutei Steinruck pentru a examina uh, autorizarea ratificării de către statele membre a Convenției uh, din 1990 privitoare la siguranța utilizării produselor chimice la locul de muncă. Doamnă raportor, aveți cuvântul. Da, ă, să-i spunem Convenția 170 de la OIM, pe scurt. Salut propunerea de uh, hotărâre de decizia Consiliului de a uh, autoriza ratificarea de către statele membre a acestei convenții, numărul 170, statele membre pot, pot ratifica convenții numai cu autorizarea Consiliului în acest domeniu. Această convenție face și obiectul câtorva regulamente și directive, de exemplu e vorba de regulamentul um, REACH, sau de regulamentul privind uh, clasificarea și ambalarea și etichetarea de substanțe chimice în Uniunea Europeană. Condițiile uh, stabilite de Organizația Internațională a Muncii trebuie să fie neapărat ă, respectate și trebuie să arătăm altor state terțe cât de important este să se respecte siguranța utilizării produselor chimice la locul de muncă, nu numai pentru lucrători, ci pentru întreaga populație. Și în Europa am constatat exemple foarte negative în acest sens, când s-a încălcat uh, siguranța utilizării produselor chimice. Susțin propunerea Comisiei și sper ca cât mai multe state membre să ratifice această convenție importantă. Mulțumesc! Si, um, da. Da, domnul. Uh, merci, madame. Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să spun câte ceva în numele colegului uh, Benjamin, care are un grup de vizitatori de care trebuie să se ocupe. Dânsul îmi spune că este de acord cu abordarea, abordarea raportarei, finanțarea pe termen scurt și mediu și lung uh, poate să fie Nu, mă scuzați, nu despre asta vorbim. Mă scuzați, spune domnul Cacin. Bun. Da. Convenția 170, produsele chimice. Dorește cineva să intervină? Nu. În acest caz, examinăm, mai bine zis, în limba engleză, amendamentele pot fi depuse pe marginea rezoluției legislative numai, pentru că pentru recomandare putem să ne exprimăm cu da sau nu, deci amendamentele în engleză până pe 7 noiembrie la prânz, amendamente discutate pe 14 noiembrie și apoi vot tot atunci. Am terminat cu acest punct de pe ordinea de zi. Îi dau cuvântul vicepreședintele Ines Uber, care o să ne spună câte ceva despre cealaltă convenție de pe ordinea noastră de zi, Convenția 189 pentru care ne mobilizasem foarte tare. Este vorba de autoriza statele membre de a autoriza această ratificarea acestei convenții pentru condiții decente de muncă pentru personaj, personalul domestic. Obrigada, Sra. Presidente. Um, o, que está, o que está aqui uh, em. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Care este miza aici? Este vorba de protecția lucrătorilor care sunt foarte vulnerabili din pricina naturii muncii pe care o desfășoară. E vorba de persoane care sunt cumva izolate, sunt persoane care uh, acționează singure, deci lucrează singure, fără echipă. Știm bine că majoritatea acestor lucrători casnici sunt de fapt femei. E vorba de multe ori de persoane provenite din imigrație și deci cu atât mai vulnerabile. Multe dintre aceste lucrătoare nu știu că au drepturi ca toată lumea. Și se găsesc cumva la cheremul angajaților lor și uh, sunt tratate așa cum își dorește angajatorul respectiv, patronul respectiv, sunt victime ale traficului, exploatării sexuale și uh, victime ale violenței și deseori sunt persoane deci care sunt cumva prada acestor rețele de trafic care se întind din țări terțe spre Uniunea Europeană. Vreau să spun foarte pe scurt că această convenție a intrat deja în vigoare, așa cum a spus doamna președinte, pe bună dreptate. Anumite elemente din această convenție țin de resortul Uniunii Europene, de exemplu, tot ce înseamnă libera circulație. Iată de ce Consiliul trebuie să autorizeze statele membre să ratifice convenția respectivă. Și dacă recomandarea mea primește undă verde, atunci Parlamentul nostru da, va încerca să accelereze acest proces. Multe dintre țările de origine ale acestor fluxuri migratorii au ratificat, mă refer la Bulga, uh, Bolivia, Paraguay, uh, insula Mauritius și așa mai departe. Statele care ratifică convenția respectivă se angajează să respecte drepturile muncii drepturile sindicale, dreptul de negociere colectivă și mai recunosc că aceste state, că acești angajați au dreptul să se asocieze în organizație sindicală. Se stabilește de asemenea o vârstă minimă care să fie compatibilă cu legislația națională, astfel încât personalul casnic minor, adică de mai puțin de 18 ani, să poată să beneficieze și de educație, de formare. Trebuie să respectăm de asemenea viața privată a acestor uh, persoane care, dese mult, care deseori practic locuiesc în casa patronului respectiv, să le garantăm dreptul la odihnă, dreptul la vacanță, la concedii. Și în momentul în care exercită o, o activitate, deci muncesc, să fie și plătite. Comisia a cerut de asemenea garanții în ce privește condițiile de muncă pentru aceste persoane, comisia noastră, și de asemenea noi mai cerem ca lucrătorii imigranți în această poziție să poată să beneficieze de o ofertă de loc de muncă, de un contract de muncă. Dar asta nu se aplică deși decât resortanților din țările terțe. Nu se poate aplica asta pentru cei din Uniunea Europeană, pentru că avem libertatea de circulație. În orice caz, vă spuneam, este important să controlăm uh, acest trafic uh, de persoane care se întâmplă efectiv în Europeană și nu trebuie să ignorăm acest lucru perioada de odihnă trebuie să poată să fie pe perioada de 24 de ore consecutiv, să existe salariu minim și așa mai departe. Iată câteva dintre garanțiile prevăzute în această convenție. În expunerea de motive pe care eu am redactat-o, vă atrag atenția și asupra faptului următor. Există un adevărat atac asupra drepturilor acestor persoane exercitat de presiunile bugetare și economice, iar personalul casnic uh, se găsește într-o situație încă și mai grea decât în trecut. Propunerea de recomandare este următoarea. Consiliul, deci, să autorizeze ratificarea convenției pentru statele membre și sperăm că asta se va și întâmpla, ratificarea de către statele membre. Vă mulțumesc. Mai sunt alte cereri? Vă rog. Euh, monsieur Guerrano et puis Madame. Euh, yes, I would like also first, First, first, Madame. Go ahead, please. Madame, just to say that. Uh, da. Doamnă președinte, vă mulțumesc. Cred într-adevăr că traficul de ființe umane și atragerea persoanelor într-o adevărată situație de sclavie, situații în care se găsesc aceste persoane, este o situație foarte gravă, iar această convenție a OIM este o bună bază de plecare, având în vedere toate acestea, Grupul meu sprijină pe deplin acest text. Vă mulțumesc. Doamna Papadopulu și apoi doamna Costello. Mulțumesc. Și eu vreau să spun, în numele socialiștilor, că suntem de acord că această propunere să fie <clears throat> adoptată pentru că este vorba de o protecție minimă a drepturilor lucrătorilor mai ales în vremuri de criză economică și financiare, în perioade de restriște bugetară, ei bine, personalul casnic este încă și mai vulnerabil. Se spune asta foarte bine în expunerea de motive. motive există mai mult de 2,5 milioane de persoane uh, în această situație în europeană, majoritatea femei, imigrante, care de fapt sunt în situație de exploatare, cu program de lucru foarte lung, cu salarii foarte mici, cu probleme de hărțuire sexuală, trafic de ființe umane, etc. Și bineînțeles că trebuie să urmărim cu atenție contractele lor de muncă, să ne asigurăm că drepturile lor sunt respectate, drepturi sociale, drepturi umane și toate acestea fiind spuse, cred că trebuie să ne angajăm să promovăm aceste subiecte. Și știind că un loc de muncă este cheia de luptă împotriva sărăciei, pentru drepturile femeilor, pentru viață demnă și economie uh, înfloritoare, vreau să spun că grupul meu, având în vedere toate aceste lucruri, noi uh, suntem foarte încântați și de acord cu această autorizare a statelor membre de a ratifica Convenția privind condiții decente de muncă. Mulțumesc! Uh, thank you, Mulțumesc! Doamna Castelo, da, vă mulțumesc că e vorba de un text foarte bun și trebuia de mult să îl ratificăm, pentru că, într-adevăr, munca casnică trebuie să fie, într-adevăr, o muncă în condiții decente. Nu voi repeta ce s-a spus aici, trebuie însă spus că, spus că personalul casnic are un rol foarte important în economia tuturor țărilor europene. Însă, din păcate, e vorba aici de muncă precară, sub uh, apreciată și această convenție 189 OM va transforma situația angajării acestor persoane și este adevărat că această convenție trebuie să fie un cadru minim, adică să fie un standard minim și unul maxim de la care plecând să îmbunătățim situația acestor persoane. Bun, doamna raportor? Da, cred că toată lumea este de acord și nu mai am nimic de adăugat. Foarte bine, vom continua. Termen de depunere a amendamentelor în limba engleză pe rezoluția legislativă. Termenul respectiv este pe 7 noiembrie anul acesta, la prânz, la ora 12, ca și pentru textul precedent, de altfel iar uh, vom analiza amendamentele pe 14 amendamente și sperăm că și votul va avea loc tot în această zi. Ajungem acum la punctul 16 de pe ordinea de zi. Dau cuvântul acum lui Sergio Gutierrez Prieto, care ne va prezenta proiectul său de aviz pentru Econ. E vorba de finanțarea pe termen lung a economiei europene. Aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Criza financiară a afectat pe toată lumea, cetățenii, companii, firme. Însă această criză ne arată că avem nevoie de un sistem de finanțare bine reglementat mm, și transparent pentru a canaliza așa cum trebuie eforturile de economisire din partea populației și pentru investiții uh, într-o economie durală pentru firme. Iată ce dorim să prezentăm cu acest text, să ne asigurăm că economiile populației uh, sunt folosite așa cum trebuie pentru ca pe termen lung să existe investiții cu adevărat bune în lumina de strategiei 2020 pentru o creștere durabilă. Care sunt principalele puncte aici? În ce măsură statul și administrația pot să acționeze astfel încât uh, economiile să poată să fie folosite pentru a uh, investi cu prioritate în anumite infrastructuri, de exemplu cele mai ecologice, mai durabile. Pentru că de multe ori uh, se pune și problema viabilității proiectului respectiv. Există mecanisme în acest sens și asta pentru a ne îndeplini obiectivele scontate. E vorba aici de un aviz, așadar nu am putut prelua toate ideile pe care ne-am fi dorit să le avem în acest text. Vom primi și amendamente, însă avem patru idei principale de accentuat. În primul rând, va trebui să ne angajăm pe termen lung, spre deosebire ce s-a întâmplat în trecut, când se privilegia uh, orizontul de timp scurt, ceea ce a dus și la crearea celor bule speculative, deci investiții pe termen lung, încurajarea economiilor populației, investiții deci pe termen lung care pot să uh, consolideze și piețele financiare, să le stabilizeze, care să permită previzibilitate pentru firme, pentru companii care pot să-și planifice investițiile, cheltuielile, etc. și să poată la rândul lor să creeze și locuri de muncă în Uniunea Europeană. A doua idee principală este aceea legată de investiții pe termen lung pentru capitalul productiv. Și aici este nevoie de niște instrumente adecvate, fiscale, care să emană din rândul autorităților statelor, autorității statului, uh, care să mm, canalizeze acești bani în domenii importante, cum ar fi cercetarea în europeană. Apoi e nevoie de instrumente care să faciliteze finanțarea pentru IMM-uri. Dacă este să o comparăm, Uniunea Europeană cu alte regiuni ale lumii, cum ar fi, să zicem, cu Statele Unite, vedem că există diferențe în ce privește ușurința cu care un IMM poate să aibă acces la credit. Dar și în Europeană sunt discrepanțe. Sunt țări în care 70% dintre aceste fonduri Uh, sunt destinate până la urmă IMM-urilor, dar sunt și țări unde numai 30% din acești bani merg la IMM-uri. Iar media europeană poate să fie uneori și de 10%. Și mai sunt și companii mari care, bineînțeles, pot să aibă un impact deosebit ce privește investițiile pe termen lung. Și aici sunt diferențe între statele membre. Deci ne dorim ca aceste investiții, investiții să fie făcute prin niște mecanisme care până la urmă să nu uite strategia 2020, investind deci în, de exemplu în uh, locuințe și așa mai departe, lucruri care apar și în raport. Deci să se investească în sectoare productive, așa cum sunt ele descrise în strategia 2020. În același timp, este important ca investițiile și capitalul risc de risc să fie canalizate către anumite obiective, ținând cont de realitatea economică din țările noastre mai ales ce privește IMM-urile. Deci, acest capital trebuie mai cu seamă direcționat către IMM-uri, care ele, de fapt, creează locurile de muncă. Deci, cât privește discrepanțele actuale, este important ca, după cum vă spuneam, IMM-urile să aibă acces la credite. Cât mai multe IMM-uri. Nu trebuie să fie privilegiate, să zicem, numai cele din domeniul uh, tehnologiilor de vârf. În Cartea Verde se vorbește despre instrumente plurianuale care sunt potrivite acestui gen de infrastructuri. Am nevoie de reguli prudențiale și de o transparență maxime. Mă gândesc aici la cele 10 miliarde din fondul de garantare locurilor uh, de muncă care poate să fie folosită ca un fel de garanție, deci colaterală, pentru a finanța locuri de muncă pentru tineri. Iată, o măsură lăudabilă care provine din discuțiile legate de cadrul financiar multianual și noi sperăm că acest model de finanțare va putea fi completat din sursele pe care vi le-am indicat. În sfârșit, aș dori să atrag atenția asupra acelor fonduri numite instituționale. Mă refer la pensii. Avem nevoie de instrumente pentru finanțarea pe termen lung și, în aceste condiții, trebuie să avem un mecanism de control mai strict decât până acum. Pentru că există fonduri de pensii, de exemplu, care s-a dovedit că nu acționează în interesul uh, celor care își depun pensiile și atunci, eh, până la urmă, miza este însă și Europa socială și asigurările sociale, deci trebuie să fim mai atenți. Până la urmă e vorba de economiile cetățenilor noștri, care mulți s-ar putea să trezească fără economii de o viață. Iată, în general, deci, cu ce se ocupă acest aviz, un text pe care vi l-am propus. Vom eh, primi de bună seamă și amendamente. Mulțumesc. Ehm, Monsieur Cassini. Domnul Cassini. This is the intervention that I wanted to deliver, but unfortunately I was too fast. Aici vreau să-l interviu, din păcate m-am pripit. Colegul meu, vă spuneam, cu grupul de vizitatori și mi-a transmis o notiță în general este de acord cu abordarea raportorului pe acest subiect. Finanțarea pe termen lung și scurt este diferită, cu obiective diferite, dar nu înseamnă că nu au și uh, aceste uh, finanțări diferite, n-au și propriile lor merite. Ele trebuie să fie evaluate în cadrul uh, unei analize cost beneficii. Pe termen lung e vorba de stabilitatea pieței în beneficiul tuturora. De asemenea, este de acord în ceea ce privește accesul la credite pentru IMM-uri, pentru că este aici uh, un potențial enorm pentru creșterea, locu- creșterea uh, economică și ocuparea locurilor de muncă. Mai crede că merită să menționăm beneficiile economice și sociale care pot fi aduse în cadrul uh, acestor finanțări pe termen lung. Practic, uh, asigurându-te că există dimensiune socială în cadrul acestei finanțări care devine astfel uh, responsabilă din punct de vedere social. Mulțumesc foarte mult! Nu știu dacă mai dorește cineva să intervină. Se pare că nu. Domnule Gutierrez Prieto, da, nu, foarte bine. Data limită amendamente, pentru amendamente în limba engleză până pe 11 noiembrie la prânz. Vom evalua aceste amendamente pe 25 și pe 26. Vom vota pe 17 decembrie, pe când Econ va vota pe 20 noiembrie pentru a merge apoi la plenara februarie 2. Ajungem uh, la punctul 17. Domnul Martin Kassler are un raport, un proiect de aviz pentru Comisia INCO în ceea ce privește rețeaua Solvit. Domnule raportor, aveți cuvântul. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Mulțumesc, domnule președinte. Dem Ihnen ja meine Stellungnahme zu Solvit vorliegt. Cred că ar trebui să fim cu toții, la modul transpartinic, de acord în legătură cu acest aviz. În uh, ultimii ani s-au făcut mari eforturi pentru buna funcționare a uh, pieței interne. Și aș avea trei lucruri de spus. Uh, în legătură cu acest uh, subiect. În primul rând, Comisia dorește o flexibilizare a Solvit, o posibilitate de acționare în cazuri structurale. Solvit uh, intervine, de exemplu, în caz de aplicare proastă a legislației naționale sau cel puțin așa ar trebui să fie. În al doilea rând, în legătură cu pensiile, un subiect pe care l-am discutat astăzi, este un subiect foarte important care ar putea să fie lămurit la Solvit, după părerea mea. Uh, ar uh, putea să contribuie această rețea la uh, o mai mare siguranță juridică cu privire la drepturile la pensie, transferul lor, recunoașterea lor pe piața internă în cele 28 de state. În al treilea rând, aș dori să menționez o idee pe care chiar eu am introdus-o și vreau să mulțumesc colegilor pentru susținere. E vorba de Solvit Regio. Prin această expresie vreau să mă refer la faptul că susțin o Europa a regiunilor și uh, regiunile sunt entități uh, europene pe care cetățenii uh, Uh, trebuie să le vadă, care trebuie să le rezolve problemele rapid și Solvit poate contribui la acest lucru. Nu e vorba neapărat de o structură centrală pe care o, a, o avem acum, ci de o împărțire în mai multe bucăți mai mici, unități descentralizate, cum avem de exemplu în Germania, în landurile federale sau uh, cercuri, cum se uh, întâmplă în alte state membre. Deci Solvit trebuie să ajute regiunile, există această posibilitate și uh, asta sperăm noi să introducem prin această inițiativă. Mulțumesc foarte mult pentru susținerea de până acum. Mă bucur de uh, alte eventuale propuneri. În orice caz, cred că este un document fără probleme și sper că vom reuși foarte rapid să ne înțelegem și cu raportorii din umbră. Mulțumesc. Domnul Sercas. Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să-l reprezint pe domnul Baldachino. Din păcate, vorbitorul nu vorbește în microfonul care trebuie. Micro micro. Eh? Eh, Acesta e microfonul lui Chabaori, nu al meu, da este más simpáticamente. Eh? Așadar, am să uh, vorbesc la acest microfon și ce vreau să-i spun domnului Castler este că suntem foarte mulțumiți de abordarea dumneavoastră. Îl reprezintă aici pe domnul Baldachino. Am reușit împreună până acum, spune domnul Baldachino, să avem o colaborare foarte constructivă. Este o inițiativă foarte interesantă pentru cetățeni, pentru întreprinderi pe scurt, toate aceste grupuri vor beneficia de o ameliorare. Și ce spuneți în legătură cu regionalizarea este un subiect foarte interesant, însă cred că ar trebui să fie o dispoziție facultativă și să se respecte subsidiaritatea. Și aș mai dori să mai adaug un element foarte pe scurt la ce ați spus dumneavoastră. Aș dori să vă amintesc că viitorul este cu siguranță un viitor online și că ar fi bine să profităm ca să ameliorăm solvitul online și mă gândesc la persoanele care au dificultăți la accesul la internet, mă gândesc aici la persoanele cu handicap, de exemplu. În orice caz, noi vom coopera cu dumneavoastră și vom încerca să ameliorăm solvit pentru binele cetățenilor și al Europei. Mulțumesc! Mulțumesc! În numele uh, raportoare din umbră Harkin de la Liberale am să iau eu cuvântul. Vreau să vă mulțumesc în numele colegei noastre. Doamna Harkin consideră că sunt foarte bune aspectele menționate legate de viața publică și de drepturile cetățenilor. E foarte importantă de asemenea această regionalizare. Colega noastră consideră că e un pas pozitiv și dorește să susținem această idee și anume o furnizare de servicii pentru cetățeni um, adaptată. Doamna Harkin consideră că până acum uh, textul e foarte bun, însă va aduce poate câteva amendamente mici pentru a-l face chiar perfect. Mulțumesc! Am să dau acum cuvântul din nou raportorului. Mulțumesc foarte mult pentru susținerea exprimată și pentru laudele foarte amabile. Mm, cred că textul este aproape perfect, stimată doamnă președinte, însă sigur că ați putea arăta puțină solidaritate bavareză aici. Vreau să vă mulțumesc pentru ce ați spus în legătură cu aspectele online. Într-adevăr, cred că trebuie să susținem acest, uh, această idee, nu va fi nicio problemă și cu siguranță vom primi mai multe amendamente și aștept cu nerăbdare. Mulțumesc! Mulțumesc! Aș dori să întreb dacă este cineva aici de la DigiMart. Doamna Jensen, sunteți aici? Doriți să interveniți? Aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult! Foarte pe scurt! Aș dori în primul rând să menționez câteva provocări pe care le constatăm noi în legătură cu Solvit în următorii ani și aș dori să vă prezint și câteva explicații în legătură cu ce ați spus dumneavoastră acum câteva minute. Înainte de toate, principala provocare este să menținem o bună calitate a serviciilor în ciuda restricțiilor bugetare și a resurselor limitate. Aceasta este realitatea de astăzi, deci trebuie să găsim moduri de a lucra cât mai eficient și de a menține presiunea pentru a uh, avea în continuare resurse umane de calitate și eficiente și sperăm că Parlamentul European va face presiune asupra statelor membre în acest sens. În al doilea rând, este nevoie de o aliniere cu alte mecanisme de depunere de plângeri este o cale de progres pentru a putea lucra mai eficient. Trebuie să ne asigurăm că și cei care nu pot beneficia de ajutorul Solvit vor primi informații cu privire la forurile care îi pot ajuta, pentru că Solvit nu poate să facă tot. Dacă Solvit poate interveni doar dacă s-a încălcat legislația europeană de către o autoritate publică dintr-un stat membru. Deci e foarte important să nu uităm care sunt limitele competenței Solvit. Deci Solvit este uh, creat tocmai pentru că statele membre trebuie să aplice în mod corect legislația europeană și uh, este vorba și de guvernele centrale aici. Al treilea punct, centrele Solvit trebuie să utilizeze cunoștințele care există în altă parte în statele membre. Facem, de exemplu, apel la centrele Solvit din statele membre, cerându-le să creeze o colaborare bună cu membrii naționali din comisiile administrative pentru coordonarea chestiunilor de securitate socială. Acesta este cel mai mare calup de cazuri Solvit, cele ce țin de securitatea socială. Și, de fapt, cred că și dumneavoastră ați făcut apel la acest lucru în uh, proiectul de aviz când v-ați referit la pensii. Deci, până la urmă, cât timp se încalcă legislația europeană, Solvit poate acționa, dar numai dacă se încalcă legislația europeană. O altă mare provocare este ca persoanele care au nevoie de Solvit să um, aibă acces la Solvit. Nu înseamnă că dorim ca 510 de milioane de cetățeni să știe ce înseamnă Solvit, ci dorim ca în momentul în care acești 510 milioane de persoane au o problemă să fie îndreptați, îndrumați către Solvit și abia atunci să descopere acest for. De asemenea, trebuie să ne asigurăm că persoanele au un acces înlesnit la informații cu privire la drepturile lor în Europa și aici intervine portalul de resort, un portal care informează cetățenii cu privire la drepturile lor. După ce aceștia știu ce drepturi au, știu și dacă le sunt sau nu încălcate și atunci pot apela la Solvit. Așadar, ne bazăm pe aceste portaluri web, pe acești intermediari. Sperăm că uh, le vor arăta cetățenilor că pot să meargă la Solvit pentru a fi ajutați. Și ajung la ultima mea observație, care se referă la această, la această sugestie de a avea un fel de Solvit regional. Noi încurajăm centrele Solvit să se asigure că sunt bine cunoscute de către toate autoritățile regionale și de toate autoritățile locale, pentru ca acestea să poată face oficiu de intermediari. Așadar, dacă Solvit contactează autoritățile locale sau regionale cu o problemă pe care Solvit o poate re rezolva, acele autorități trebuie să știe ce înseamnă Solvit și să poată la rândul lor să îndrume cetățenii. Asta vreau să spun. Mulțumesc foarte mult! Okay, thank you. Da, vă mulțumesc. Uh, termenul de depunere a amendamentelor pe 14 și vom pe decembrie și le vom discuta pe 17 decembrie. Mulțumesc. Putem trece la fundul, la punctul următor de pe agenda, punctul uh, 18. S-au instituit oare instrumente în vederea monitorizării eficacității finanțării acordate uh, prin Fondul Social European pentru lucrători în vârstă. O să-i dau uh, cuvântul Danutei Iazlovieska. Este un prim, prim schimb de vederi. Ai cuvântul, Danuta. Mulțumesc, doamnă președinte. Dragi colegi, eh, am remarcat o scădere a numărului de uh, oameni care lucrează după o anumită vârstă și, în plus, stimulentele pentru pensionarea timpurie, criza economică, au influențat negativ un număr de cetățeni activi profesional. Cam 50% dintre oamenii cu vârste peste 65, între 65 și 75, lucrează încă în timp ce în Japonia 60% din acest grup de vârstă sunt încă în uh, câmpul muncii. Noi considerăm uh, potențialul acestor lucrători în vârstă care au o experiență extrem de valoroasă, precum și dorința și capacitatea de a continua să lucreze. Trebuie să le creăm condiții pentru a rămâne activi. Recent, aceasta a devenit una din politicile cheie ale Uniunii Europene și anume eh, prelungirea activității de muncă Eh, este prevăzut în strategia 2020, eh, unde își se propune o țintă ambițioasă de 75% din populația eh, de peste 65 de ani. Acest lucru nu poate fi realizat fără a implica pe toți lucrătorii. În momentul de față, unul din instrumentele principale este o finanțare acordată prin Fondul European Social. Eh, în 2012-2013 eh, acestui fond s-a, i s-a eh, alocat 8% din bugetul Uniunii Europene. 33 din pro, 63 din proiectele sale sunt finanțate în mod direct. Din nefericire, Curtea de Conturi a publicat în 2012 un raport care arată că nici statele membre și nici Comisia nu pot indica câți lucrători în vârstă au beneficiat de sprijinul prin intermediul acestui fond și în ce măsură acțiunile au avut un efect și au permis creșterea calificării sau Uh, găsirea unui nou loc de muncă pentru lucrători în vârstă. Uh, în Marea Britanie și în uh, Gibraltar informațiile erau accesibile dar în alte cazuri nu s-au selectat indicatori potriviți și nu s-au implementat instrumentele corespunzătoare. Este deci eh, încurajator că eh, în viitorul cadru financiar 2015-2020 să se includă corectarea eh, instrumentelor de verificare și a uh, Uh, indicatorilor care pot verifica eficacitatea intervențiilor. Eu am prezentat un aviz în care am uh, încurajat statele membre să um, utilizeze indicatori care să indice foarte clar uh, cum uh, lucrătorii în vârstă au putut să capete noi abilități pentru a putea intra din nou pe piața muncii. Avem nevoie de date concrete pentru a continua acțiuni cât mai eficiente pe viitor. Iar raportul uh, Curții Europene de Audit uh, a remarcat că în definiția lucrătorilor în vârstă Eh, nu se precizează care este intervalul de vârstă și statele membre eh, operează cu cifre diferite pentru a putea identifica activitățile care ar corespunde nevoilor lucrătorilor în vârstă, într-un număr de state ar trebui să se facă analize pentru aceleași grupe de vârstă Poate că e cazul să ne concentrăm pe două grupuri de vârstă, deci cei mai tineri între 45 și 55 și un grup între după 55, deci cei care sunt interesați de un program flexibil de lungă. Amendamentele pregătite ilustrează aceste idei dar sigur că ele sunt limitate Așa că aștept de la comentariile dumneavoastră uh, să colaborați împreună cu raportorii din umbră și sper că acest aviz să constituie un bun punct de plecare. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumim, spune președinta, dorește cineva să comenteze? Dacă nu, îi voi da cuvântul uh, direct reprezentantului comisiei, Aveți cuvântul. Mulțumesc. Cred că Comisia ar dori să sublinieze că multe dintre recomandări uh, conținute în uh, aviz se referă la următorul program de activitate și la cadrul financiar uh, următor. Aceste îmbunătățiri vor avea ca scop Uh, îmbunătățirea situației aplicării programului, dar sigur și uh, verificarea uh, rezultatelor obținute prin acest program, impactul impactului care este un aspect cheie pentru bugetul Uniunii. Mai sunt o serie de aspecte Eh, ale, curții, ale raportului curții de audit eh, eh, care se referă la controlul gestiunii și aș dori să exprim aici angajamentul Comisiei de a îmbunătăți lucrurile. Vă mulțumesc foarte mult. Da, mulțumim, spune președinta. Deci termenul de depunere al amendamentelor 13 noiembrie și vor fi eh, discutate pe 21 ianuarie anul viitor. Eh, am trecut de ora 7, trebuie să încheiem reuniunea. Un singur punct de pe agenda și anume punctul 21 Uh, raportul delegației care a fost la Londra. Aveți acest text în dosarul dumneavoastră și s-au tratat problemele migră, migrației și uh, implementării măsurilor de protecție socială în uh, Marea Britanie. Aveți raportul complet în dosarul dumneavoastră. Deci acesta e ultimul uh, punct de care ne putem ocupa astăzi seară. Uh, mai e ceva? Următoarea întâlnire va avea loc pe 14 noiembrie de la 9 la 12.30 aici la Bruxelles. Vă doresc o seară frumoasă!